e colleghi. Bună ziua, dragi colegi. Declar reluată sesiunea Parlamentului European care a fost întreruptă luni, joi, 11 decembrie, Procesele verbale și textele din ședința din decembrie, din 11 decembrie au fost, uh, au fost distribuite. Vreau să știu dacă aveți observații. Văd că nu sunt observați, așa că se adoptă procesul verbal. Câteva anunțuri. După alegerea domnului Alan Smith în calitate de deputat în Parlamentul Național al Regatului Unit, Parlamentul European ia notă de faptul că, în conformitate cu actul cu privire la alegerea membrilor în Parlamentul European prin sufragiu universal direct, această funcție este incompatibilă cu funcția de deputat în Parlamentul European și constată locul vacant în, începând cu 13 decembrie 2019 în conformitate cu regulamentul de procedură. Grupul S și D mi-a comunicat câteva decizii de modificare cu privire la numiri într-o comisie și într-o delegație. Aceste decizii vor fi incluse în procesul verbal al ședinței de astăzi și vor intra în vigoare la data acestui anunț. Comisiile ENVI și INTA au transmis trei uh, corecturi la texte care au fost adoptate de către Parlament, conformitate cu articolul 241 alineatul 4 din regulamentul de procedură. Aceste modificări sunt considerate adoptate dacă la 24 de ore după acest anunț un număr de deputați uh, în conformitate cu pragul uh, necesar nu se manifestă, iar aceste modificări sunt disponibile pe pagina plenarei. Titlurile lor vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Comisiile ITRE și TRAN au decis să lanseze negocierile interinstituționale pentru prima lectură al Consiliului cu privire în conformitate cu regula 72 din regulamentul de procedură. Poziția adoptată de către Parlament în prima lectură, care reprezintă mandatul pentru astfel de negocieri, este disponibilă pe pagina web a plenarei, iar titlul său va fi publicat în procesul verbal al acestei ședințe. Conferința președinților um, de uh, comisii m-a informat că nu a primit nicio obiecție cu privire la recomandarea Comisiei ECON de a nu se opune unui act de punere în aplicare în conformitate cu regula 112 aliniatul 4 din regulamentul de procedură. Recomandarea este disponibilă pe pagina de internet a plenarei și dacă la 24 de ore de la acest anunț niciun grup uh, politic sau un număr de deputați uh, solicitat de către regulament nu se opune, este considerată adoptată. Dacă există obiecții, atunci această propunere va fi supusă la vot. În conformitate cu articolul 145 alineatul 2 din regulament, am primit din partea Comisiei EMPL o cerere de consultare a Comitetului Economic și Social CESE cu privire la salariul minim decent în Europa. Dacă la 24 de ore niciun grup politic sau un număr de deputat conformitate cu pragul minim necesar nu se manifestă, atunci această cerere este considerată adoptată dacă nu va fi supusă la vot voi uh, semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii ordinare legislative. Vreau să vă informez că miercuri, în conformitate cu articolul 79 din regulamentul de procedură al Parlamentului, vor semna împreună cu președintele Consiliului trei acte legislative care au fost adoptate în conformitate cu procedura ordinară. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al ședinței de astăzi. Iar acum trecem la ordinea de zi. Proiectul definitiv al ordinii de zi adoptat de către conferința președinților pe 11 decembrie în conformitate cu articolul 157 din regulamentul de procedură a fost distribuit tuturor. Să vedem care sunt cererile de modificare. În urma consultărilor cu grupurile politice, aș dori să supun următoarea propunere de modificare al proiectului definitiv de ordine de zi în ceea ce privește ziua de joi votul cu privire la declarația Comisiei despre statul de drept în Malta după ultimele uh, revelații cu privire la um, asasinarea lui Daphne Caruana Galizia a fost mutată pe ziua de miercuri. De aceea, termenele trebuie să fie adoptate după cum urmează. Propunerea de rezoluții luni 16 decembrie la ora 19. Amendamentele la propunerile de rezoluție și propunerile comune de rezoluție marți 17 decembrie la ora 12 amendamente la propunerile comune de rezoluție marți 17 decembrie la ora 13. Voturi uh, pe părți și voturi uh, separate marți 17 decembrie la ora 19. Vreau să știu dacă aveți obiecții. Nu este cazul, astfel modificarea se adoptă. În ceea ce privește marți, grupul verzilor a cerut ca dezbaterea cu privire la declarația Comisiei despre strategia Uniunii Europene despre uh, dizabilități după 2020 să fie finalizată printr-o rezoluție care trebuie să fie votată la o altă sesiune plenară. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Catherine Langenziepen pentru ca să prezinte o cerere din partea grupului Verzilor. Doamnă, aveți cuvântul, vă rog. Bună seara tuturor, domnule președinte. Mâine, la plenară, se va dezbate subiectul strategiei Uniunii Europene în favoarea persoanelor cu disabilități. Aș dori să vă propun să adăugăm la acest punct o rezoluție care a fost pregătită de către Comisia competentă pe fond, care este Comisia pentru Ocupare Ample și care trebuie să fie votată la sesiunea din februarie. Motivul pentru aceasta este că strategia pentru persoanele cu disabilități va expira în curând și Parlamentul încă nu și-a adus nicio contribuție la strategia viitoare până acum. Fiind dat că persoanele cu disabilități în Uniunea Europeană sunt în continuare discriminați în foarte multe domenii de viață, noi considerăm că este foarte important ca noua strategie a Uniunii Europene să fie mai ambițioasă și în același timp mai complexă decât până acum. De aceea, în contribuția noastră, prin forma unei rezoluții, am dori să transmitem un mesaj Comisiei înainte ca strategia să fie finalizată. Cred că toate persoanele care trăiesc în Europa cu disabilități contează pe ajutorul nostru. De aceea aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, dragi colegi, să susțineți această propunere de a adăuga o rezoluție despre care va trebui să votăm în februarie. Vă mulțumesc! Grație! Vă mulțumesc, spune președintele. Doamna Langenzipen, Vreau să dau cuvântul acum pentru o intervenție împotrivă, dacă există cineva care dorește să, să vorbească împotrivă, dorește cineva cuvântul, nu este cazul. Atunci supunem la vot, vă rog cu mâna ridicată cine este de acord cu propunerea doamnei Langenzipen. Să ridice mâna. Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Așadar, discuția cu privire la declarația Comisiei despre strategia Uniunii Europene pe uh, strategia pentru persoane cu disabilități după 2020 se va încheia cu o rezoluție care va fi votată la o altă sesiune plenară. În ceea ce privește marțea, grupul S și D a Socialiștilor Democraților a cerut ca declarația Consiliului și Comisiei cu privire la rezultatele conferinței COP25 să fie adăugate dimineața ca al doilea punct. Vreau să dau cuvântul domnului doamnei Bonafe pentru ca să prezinte această cerere. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri s-au încheiat uh, activitățile din cadrul conferinței COP25 cu un rezultat cât se poate de slab, aș spune chiar foarte slab și angajamente foarte slabe din partea țărilor care au participat, cu un adevărat eșec în ceea ce privește așteptările dar nu numai așteptările, ci și acțiunile concrete, concrete pe care trebuie să le punem în aplicare pentru a combate schimbările climatice. Și vreau să vă amintesc, dragi colegi, că miercurea trecută, când am avut o plenară extraordinară pe Pactul Ecologic Nou pentru a avea leadership din partea Uniunii Europene, am discutat foarte mult despre acest subiect și la ultima plenară de la Strasbourg am votat o rezoluție pentru ca să declarăm starea de necesitate în domeniul uh, climatic. Eu cred că este foarte important să discutăm despre rezultatele conferinței COP25 pentru ca să știm cum să continuăm. Mulțumesc foarte mult, spune președinte președintele. Doamnă Bonafé, cine dorește să intervină împotrivă? Vă rog frumos, aveți cuvântul. Yes, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ideea unei dezbateri în ceea ce privește întâlnirea COP de la Madrid, pentru că a fost dezamăgitoare. Totuși, adăuga acest punct pe ordinea de zi de joi, dragi prieteni socialiști, Um, arată clar intenția de a lua timp din dezbaterea pe care vrem să o alocăm situației din Malta. Eu sunt de acord să avem o dezbatere cu privire la rezultatele dezamăgitoare ale COP25, însă eu aș propune să includem acest punct, uh, de pildă, într-o marți după amiază, Ați avea toată susținerea noastră, însă vă rog să ne lăsați să avem întreaga dezbatere cu privire la situația serioasă care se află în Malta. Mulțumesc! Doamna deputat nu se împotrivește. Doamna Bonafe, aș spune că PPE-ul se află pe calea greșită. Noi am solicitat ca uh, această dezbatere să aibă loc marți dimineața, pentru că marți dimineața este suficient timp uh, pentru dezbateri. Marți după amiază sunt foarte multe teme pe ordinea de zi, dar pentru noi nu este o problemă. Ar fi în regulă și marți după amiază. Important este să discutăm despre rezultatele acestei conferințe falimentare. Quindi, se... Prin urmare, sunteți de acord, doamnă Bonafe, să supunem uh, la vot această propunere pentru marți după amiază. Vă solicit așadar uh, acordul pentru a include marți după amiază această dezbatere pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Declarația Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește rezultatele COP25 se adaugă marți uh, după amiaza pe ordinea de zi. Miercuri, grupul ECR a solicitat ca o declarație a înaltului reprezentant în ceea ce privește represiunea violentă a recentelor proteste din Iran să fie adăugată pe ordinea de zi de după amiază ca punct 5. Discuția ar trebui să se încheie cu o rezoluție care urma să se voteze joi. Dau cuvântul doamnei Ana Fotiga pentru a prezenta solicitarea grupului ECR. Uh, Stimați colegi, vreau să solicit cu respect acordul dumneavoastră pentru a pune acest punct pe ordinea noastră de zi. Știu că este un moment special, uh, cu puține zile înaintea Crăciunului, dar din păcate știm deja de acum că în jur de 1500 de persoane Eh, au fost ucise în ultimele represalii din Iran în eh, ultimele zile. În ciuda eh, dificultăților care au apărut protestatari, unii dintre ei minori, încearcă să identifice și să numească pe aceia care au căzut victimele represaliilor. Eh, ar fi deci de maximă actualitate să transmitem un semn de solidaritate eh, cu demonstranții iranieni pentru că eh, situația lor se află chiar între viață și moarte în temnițele iraniene și situația de securitate este extrem de fragilă. De aceea vă rog, stimați colegi, să vă dați acordul pentru includerea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Am Mulțumesc, doamnă Fotiga. Am să dau acum cuvântul pentru o intervenție împotrivă, dacă dorește cineva. Doamna Bonafe, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu este o obiecție, ci o propunere, pentru că, evident, și grupul nostru condamnă ferm represiunea manifestanților. Propunem însă, în schimb, o dezbatere cu rezoluție în uh, plenara viitoare din ianuarie, pentru că credem că tema este foarte importantă, însă credem că e nevoie de o dezbatere în general în ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Iran, care să privească de pildă și um, acordul nuclear și represiunea drepturilor omului în general. Uh, sunteți de acord cu solicitarea doamnei Bonafede a amâna dezbaterea cu rezoluție pentru plenara din uh, ianuarie? Pe... Personal uh, uh, care dețin o experiență îndelungă în ce privește protestele anticomuniste, știu cât de important este vocea noastră pentru cei care suferă acum. Înțeleg că majoritatea totuși este cea care decide aici. Dacă majoritatea se va pronunța în favoarea amânării până în ianuarie acestui subiect, uh, voi uh, Uh, voi înțelege acest lucru, totuși cred că uh, vocea Parlamentului European este extrem de importantă și ar trebui măcar să dați o declarație în acest sens. Prin urmare, doamna Fotiga nu își retrage uh, solicitarea, votăm așa, dar cine este pentru propunerea doamnei Fotiga? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Prin urmare, o declarație a vicepreședintelui Așadar, doriți o verificare? Mie mi s-a părut clar rezultatul. Bun, haideți să verificăm atunci. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prin urmare, o declarație al vicepreședintelui și înaltului reprezentant în ceea ce privește represiunea violentă a protestelor recente din Iran se adaugă după amiază ca punct 5. Discuția se va finaliza cu o rezoluție care se va vota joi. Termenele sunt următoarele. Propunerea de rezoluție marți ora 17, amendamentele la propunerea de rezoluție comună miercuri 18 decembrie ora 12, amendamente la propunerea de rezoluție comună marți 18 decembrie ora 13, Voturi pe părți, marți 18 decembrie, ora 19. Am încheiat așadar această parte. Domnul Fest a solicitat să intervină, vă rog. Ich möchte heute einen Dank aussprechen an mit Vreau să, mult, vreau să-mi exprim mulțumirea față de Nigel Farage. Dragă Nigel Farage, sunteți părintele Brexitului și ați arătat că Chiar și o instituție profundamente antidemocratică, precum Uniunea Europeană, poate fi reformată încă chiar din interior. Vă mulțumesc pentru asta. Eu, mm, mi sembra de Mie mi se pare că întotdeauna am dat dovadă de disponibilitate. Toți cei care doresc uh, să vorbească uh, o pot face. Trebuie doar să solicite acest lucru însă nu se poate interveni pe procedură pentru a deschide apoi o altă dezbatere. Nu e corect. Mulțumesc. L'ordine dei lavori e... Am stabilit astfel uh, ordinea de zi, iar acum Vrem doar să amintesc că se pare că dumneavoastră aveți un zel anume în ceea ce privește aceste intervenții, doar când vin din această parte a sălii. În repetate rânduri am văzut colegi intervenind, deschizând o discuție pe teme care nu aveau legătură cu procedura și i-ați lăsat să o facă. Vreau doar să solicit puțin echilibru în acest sens. Domnule președinte Zani, vă reamintesc că Diversi parlamentari din diferite grupuri au uh, fost apostrofați și chiar sancționați. Nu se intervine pe procedură pentru a vorbi de altceva ulterior. Mulțumesc! Dragi colegi, continuăm acum cu primul punct de pe ordinea de zi și anume declarațiile Comisiei, comemorarea a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Aș vrea să vă amintesc că puteți să participați la procedura Catch the Eye și la cartonașul albastru, atât înscriindu-vă prin procedura standard, cât și prin cartonașul albastru. Puteți să uh, vă informați și la intrarea în hemiciclu. Dragi colegi, continuăm acum dezbaterea. Și aș dori să dau cuvântul în primul rând Comisiei în persoana doamnei uh, Adina Volean, din partea Comisiei. Aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Onorați deputați, Sunt onorată să fiu aici în fața dumneavoastră când comemorăm acest eveniment atât de important pentru România și uh, chiar pentru toată Europa. Ani, pe 16 decembrie 1989, revoluția română a început la timișoara. acesta a fost primul pas spre reîntoarcerea româniei și a românilor în europa după decenii de izolare impusă bazată pe diviziuni artificiale între est și vest. revoluția română a fost cel din urmă act al mișcărilor populare anticomuniste din europa centrală și de răsărit și cel mai sângeros peste o mie de oameni au plătit prețul vieții în acele zile. în acea iarnă din o mie nouă sute optzeci și nouă românii au luptat pentru libertate drepturi fundamentale domnia legii și democrație. aceste valori constituie fundamentul europei noastre așa cum o știm astăzi dincolo de diferențele de limbă de rasă sau tradiții. ne au adus împreună de la nord la sud de la est la vest iar perpetuarea acestor valori a drepturilor fundamentale a domniei legii trebuie să constituie în continuare un motor al unității europene. violența cu care regimul comunist a încercat să reprime aspirațiile românilor spre libertate și democrație precum și greutățile perioadei de tranziție par astăzi la ani lumină față de o mie nouă sute optzeci și nouă pentru românia parte a uniunii europene. îmi amintesc ca experiență personală aveam douăzeci și unu de ani eram în ultimul an de facultate în momentul revoluției acele zile din decembrie vor rămâne pentru totdeauna în sufletul meu și în memoria colectivă a poporului român. am trăit apoi tranziția către democrație ani de tranziție care au condus sau au culminat cu aderarea țării mele la uniunea europeană. știm însă că nimic nu este peren trebuie să ne asigurăm că nimeni nu va mai cunoaște regimuri totalitare penurie și izolare și de aceea trebuie să privim către viitor și să aplicăm aceste principii în primul rând în uh, relația cu țările din imediata vecinătate mai e încă uh, un drum de parcurs călătoria noastră către o convergență deplină cu nucleul uniunii europene este în plină desfășurare. monitorizăm în continuare situația statului de drept but romania is resourceful. românia totuși are multe resurse uh, Țara are uh, uh, foarte multe avantaje de care se poate prevala, uh, are în tehnologia informațiilor multe șanse noul Green Deal al Uniunii Europene și-a asumat o obligație de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Sistemele de mobilitate trebuie aduse la zi, astfel încât uh, șansele pentru dezvoltare și pentru muncă să fie egale pentru noi toți în Europa. În România, sprijinul pro-european este la un nivel record. Astăzi, uh, peste 72% dintre români spun că au beneficiat de pe urma aderării la UE a României. Iar uh, Uh, acest lucru, această poziție este documentată și de participarea în număr mai mare decât media europeană la alegerile uh, care au avut loc anul acesta. În 1989, când imaginile uh, haotice au apărut la televizor înfățișând evenimentele violente ale Revoluției Române, în, în acel moment România a început să se întoarcă înapoi

Mulțumesc uh, foarte mult și acum în numul, grup, în numele grupului Verzilor, timp de două minute, are cuvântul domnul Bütikofer. Frau președinte. Stimate doamnă președinte, stimate colege, stimați colegi, pentru cei care și-au jertfit viața în Revoluția Română sau pentru cei care au fost răniți în Revoluția Română, pentru familiile victimelor acestor evenimente, nu putem avea decât o plecăciune și respect. Cred că cea mai prețioasă moștenire pe care o împărtășim cu toții aici în Europa este faptul că avem atât de multe exemple de curaj în toate țările Europei, în care femei, bărbați curajoși au ieșit în stradă pentru libertate și pentru democrație, s-au implicat pentru democrație și au plătit de multe ori un preț foarte scump. Eu cred că acest Parlament poate să se bucure de consens pe acest subiect. Însă mai puțin consens, cel puțin, avem noi cu eforturile, față de eforturile de a instaura în Parlamentul European o nouă practică care cere rezoluții din ce în ce mai multe despre istoria Europei și să stabilească dorința de a stabili adevărul, între ghilimele, despre istoria europeană. Cine caută adevărul trebuie să caute diversitatea Cine caută adevărul trebuie să participe la dezbateri, trebuie să meargă la Casa Istoriei Europene. Dar nu este sarcina unui parlament ca prim majoritate să decidă care este adevărul despre fapte istorice. Și cred că nu ajută, indiferent din ce parte vin aceste cereri, din centru, din stânga sau din dreapta acestui emiciclu. Eu cred că este un drum care nu duce nicăieri acesta pe care s-a pornit și de aceea grupul nostru are o rugăminte față de toate celelalte grupuri politice din Parlamentul European dacă chiar vrem să continuăm pe această cale. Există feluri de a-ți arăta respectul fără a intra într-un impas cum este acesta. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Butikofer. Iar acum, din partea conservatorilor și reformiștilor europene, are cuvântul un minut și jumătate, domnul Procacini. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi aniversăm ultimul act din acea uh, toamnă extraordinară uh, care, pe care am trăit-o în Europa în 1989. Sărbătorim curajul miilor de femei și bărbați care în România și-au sacrificat viața pentru ca copiilor să poată trăi într-o națiune în sfârșit liberă de opresiunea comunistă. Și în acest sens aș dori să-l citez pe un mare intelectual creștin, uh, Camil Demetrescu. Eram uh, dezamăgiți să trăim întotdeauna pe aceste pământuri care și fără să înțelegem că comunismul deja fusese condamnat de istorie. Și de aceea în acele zile s-au aprins lumânări la, ferest- la toate ferestrele a fost o jertfă de sânge și uh, e just să spunem acest lucru în um, moțiune, chiar dacă au trecut mulți ani. Ideile pentru care au uh, luptat tinerii români continuă în întreaga lume, pentru că cei persecutați astăzi din regi- de regimul chinez se lovesc de dezinteresul uh, lumii. Sunt visători uh,

Doamna președinte, doamna comisar, stimați colegi, acum 30 de ani, pe 15 decembrie, uh, uh, de pe piața Maria a, uh, s-a născut Revoluția dintr-un protest uh, în care români, maghiari, germani și sârbi se opuneau uh, evacuării cu, uh, cu forța a pastorului reformat Laszlo Tokes. Prin atitudinea lor au luat și atitudine împotriva comunismului. Nu au mai vrut să suporte teroarea, represiunea, metodele orveliene ale securității statului. Împreună cu uh, arhiepiszkópia reformată, Tökés a protestat încercând să protejeze familia sa și familiile de enoriaș. A fost însă și o luptă pentru libertate, o luptă pentru libertate a tuturor, românilor și maghiarilor deopotrivă. Trebuie să plecăm așadar capul în fața tuturor acelora care au avut curajul de a se opune. Revoluția de la Timișoara a doborât comunismul în, în întreaga Românie și a creat premisele libertății. În continuare, însă, până acum, ceea ce este nepermis, actele de violență comise în Revoluție încă nu au fost analizate și nu au fost judecate. Tocmai de aceea trebuie să nu uităm pe cei aproape 1200 de morți ai Revoluției a fost unul din momentul, momentele puține pe care le-a avut Europa în care toate națiunile Europei au fost solidare unele cu altele și toate au uh, realizat că avem o identitate comună. Revoluția de la Temișoara, spiritul Revoluției Române, este o valoare comună europeană a noastră a tuturor. Să respectăm această valoare și să o păstrăm, să o protejăm pentru viitor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă Gal. Uh, acceptați o întrebare cu cartonaș albastră din partea domnului Iordanov? Domnule Iordanov, aveți cuvântul. Uh, Please, can you по повод взимам думата по повод на изказването. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul doar pentru că uh, vreau să mulțumesc colegei noastre pentru cele pe care le-am auzit. Trebuie să respectăm și să ne arătăm respectul, uh, să-i omagem pentru toți, pe toți aceia care au murit pentru noi și libertatea noastră. Vreau să reamintesc tuturor, ca deputat europarlamentar din Bulgaria, că uh, la două zile dinaintea evenimentelor care au debutat azi 30 de ani, eh, la 14 decembrie, eh, cetățenii bulgari au blocat eh, Parlamentul bulgar și au solicitat abolirea articolului 1 din Constituția bulgară ce stipulează că Partidul Comunist Bulgar este domnitorul suprem al țării. Îmi pare rău, dacă este vorba de un cartonaș albastru, trebuie să formulați o întrebare. Dacă aveți o astfel de întrebare, puteți să o adresați acum. Dacă nu, vom continua cu ceilalți vorbitori înscriși pe listă. Deci aveți, vă rog, o întrebare pentru doamna Gal? Vă vreau să mi Întrebarea mea pentru doamna Gal este următoarea. Doamnă Gal, sunteți convinsă că azi când încă sunt în funcție mulți dictatori în lume, trebuie să ne continuăm eforturile pentru a evita vărsarea de sânge. Sunteți convinsă că Uniunea Europeană trebuie să găsească noi instrumente pentru a îndepărta toți ceilalți dictatori care mai sunt în funcție? Pentru că, să știți, nu sunt foarte departe de noi. Doamna Gal, aveți 30 de secunde pentru a răspunde doamnă președinte, stimate coleg. După cum am spus și mai devreme, această libertate câștigată prin uh, vărsare de sânge, această revoluție pe, de care ne amintim, este spiritul libertății, valoare comună a tuturor euro, europenilor. Tocmai de aceea suntem aici și trebuie ca această valoare a libertății să o păstrăm, să o îngrijim și să o protejăm pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Și acum, timp de un minut și jumătate, are cuvântul domnul Boguslav Liberațchi, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimata doamnă comisar. Vă felicit pentru rolul dumneavoastră pe care le aveți acum. Eu nu sunt român, sunt polonez și în Polonia, acum 40 de ani, în august 1980 și sistemul nostru comunist a început să decadă. Acum 30 de ani, în iunie, căderea acestui regim a început să se facă simțită și în noiembrie, practic, zidul Berlinului nu mai exista. Doar trei țări mai rămăseseră prizoniere în vechea ideologie, Cuba, Corea de Nord și România. Astăzi, fel și din acest motiv, eu susțin această rezoluție care condamnă caracterul criminal al sistemului în care a trăit România atâția ani. Suntem însă conștienți de faptul că de la momentul Revoluției România a parcurs un drum foarte lung, un drum uh, care însă ne face să ne amintim și de victimele acestei revoluții, de tinerii care astăzi construiesc România în același timp. Salutăm uh, cu multă bucurie aderarea României la Uniunea Europeană din 2007 până acum și sperăm ca România să intre în Schengen cât mai repede. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte, iar acum două minute are cuvântul domnul Motreanu. Doamnă președintă, anul acesta se împlinesc treizeci de ani de la revoluția română prima revoluție din istorie televizată și milioane de oameni din țară din europa și nu numai au văzut foarte clar violențele împotriva cetățenilor care își doreau înlăturarea unui regim totalitar. iată de ce ceea ce s a întâmplat în decembrie o mie nouă sute optzeci și nouă în românia nu a fost exclusiv o trăire doar a românilor ci și a europenilor care și au arătat și în acele momente solidaritatea și atașamentul față de poporul român și evident la fel ca și românii au așteptat să afle adevărul despre aceste evenimente. însă de atunci au trecut trei decenii și an de an poporul român așteaptă un răspuns privind ceea ce s a întâmplat în decembrie. o mie nouă așteaptă un final în care toți vinovații să fie judecați și condamnați potrivit faptelor complicităților și culpabilităților fiecăruia dintre ei. există încă în societatea românească o temere că această așteptare poate continua încă pe atât dacă nimeni și nimic nu va reuși să impulsioneze justiția din românia să stabilească adevărul și până atunci vor dispărea fizic actorii sau martorii principali și chiar și urmașii și apropiații celor căzuți iar acest dosar va rămâne într un sertar cu rezoluția autor necunoscut. pentru că da adevărul este clar și simplu descris în dosarul revoluției se spune exact cine și cum a acționat la ordinul cui s a acționat cunoscându se în foarte multe cazuri autorul fiecărei crime stimați colegi românia are nevoie de adevăr românia nu se poate vindeca și chiar desprinde în totalitate de trecut atâta timp cât nu sunt cunoscuți oficial vinovații din decembrie. o mie nouă sute optzeci și nouă mai devreme sau mai târziu adevărul iese întotdeauna la suprafață însă câteodată este prea târziu. de data aceasta nu vrem să fie din nou prea târziu. iată l scopul acestei rezoluții în parlamentul european ca decembrie o mie nouă sute optzeci și nouă să nu devină un moment al uitării ci un moment al memoriei al libertății iar pentru aceasta avem nevoie de adevăr cât mai repede și pentru totdeauna. Mulțumesc, domnule Montreanu. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Socol? Acceptați un cartonaș albastru? Da. Domnule Socol, aveți 30 de secunde pentru ca să puneți întrebarea. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Dumneavoastră ați spus că trebuie să știm cine este vinovat, cine este responsabil pentru cei care au murit în Revoluția Română. Pot să extind această întrebare. Știm ce s-a întâmplat cu Ceaușescu? Să înțelegem că căderea lui Ceaușescu este și căderea regimului său

și România s-a eliberat de dictatură, s-a eliberat de dictatura totalitară, comunistă. Trebuie să spunem că de atunci România a făcut multe progrese, n-a fost niciodată sau n-a fost întotdeauna ușor, mai ales chiar și la fel ca în țările noastre, în Republica Cehă, în Slovacia, nici noi nu suntem la nivelul Germaniei astăzi, din punct de vedere economic sau când vorbim despre democrație sau alte subiecte, dar trebuie să continuăm să lucrăm la toate aceste aspecte împreună cu Uniunea Europeană pentru ca să ne îmbunătățim, pentru ca să folosim uh, toate acele pârghii pe care le avem acum pentru îmbunătățirea statului de drept în țările noastre, dar să folosim și toate instrumentele legislative care ne stau la dispoziție pentru ca să putem evalua situația drepturilor omului sau a statului de drept, când e vorba de drepturile minorităților în toate aceste țări Sigur că unii se află într-o situație mai bună decât alții, dar în orice caz încercăm cu toții cât se poate de bine. Mulțumesc. Acum următorul vorbitor, doamna Daly. Un minut. Thank you, um, President. I... Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost uh, lider studențesc în Irlanda acum 30 de ani și am fost inspirată de eroismul uh, studenților uh, Uh, români. M-am dus la București și la Timișoara și am petrecut peste o lună acolo, în mijlocul acelor zile revoluționare și <clears throat> Trebuie să spun că a fost una dintre cele mai definitorii experiențe din tinereția mea. Pentru a asista la această opresiune a regimului totalitar, uh, pe seama, care pe seama populației a dezvoltat un aparat vicios de securitate. Și a fost o experien- experiență incredibilă a simți această speranță de viitor pentru democrație și pentru o mai mare stabilitate economică. Însă cred că trebuie să fim și sinceri, pentru că ce a obținut? În, până la urmă a obținut uh, aceeași elită combinată cu o nouă elită liberală și au rămas chestiuni nesoluționate. De ce România are oare a doua ca mărime diasporă din lume, doar în urma Siriei, pentru că persistă corupția și de aceea eu în continuare sunt solidară cu acești oameni, pentru că Revoluția nu a fost finalizată acolo. Mulțumesc. Un minut acum, domnul Winkler. Mulțumesc, doamnă președinte. Revoluția română anticomunistă a izbucnit la Timișoara, unde maghiari, români s-au adunat în fața Bisericii Reformate pentru a-l apăra pe pastorul Laszlo Töke și familia sa, pe care autoritățile comuniste au vrut să le evacueze cu forța din casa în care locuia. La vremea aceea, solidaritatea interumană a fost uh, atât de unică încât nici până acum n-a fost uh, exemplu să considerăm că s-a putut repeta. De atunci încoace ne lăptăm pentru un stat de drept în care toate comunitățile și toți indivizii se bucură de aceleași drepturi. UDMR și la Strasburg și la București uh, uh, solicită ca um, de, proclamația de, la, de acum 30 de ani și drepturile pe care le-am invocat atunci uh, să fie respectate astăzi. Tocmai de aceea solicităm ca prin justiție să fie trași la răspundere aceia care au pe conștiința lor pe morții Revoluției. Mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumesc. Timp de un minut acum, doamna Julie Ward. Uh, sorry, Madam President. Iertați-mă, doamnă președinte, eu cred că era o colegă aici care a ridicat un cartonaș albastru. Vreți să încercați să-i dați cuvântul înainte să iau eu cuvântul? Nu, nu permitem acest cartonaș albastru pentru că este în timpul catch DI-ului. Aveți cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint nord-estul Angliei, unde avem o comunitate română foarte mare, cu care eu colaborez foarte bine. Și mă bucur să pot să-i numesc prieteni pe mulți dintre, mulți dintre ei, doctori, profesori, artiști, asistente medicale, antreprenori. Mulți dintre ei își amintesc de Revoluția Română și de dictatura care, în care au trăit înainte. Acum, nu numai că românii sunt liberi în țara lor, dar din 2007 românii au și altă libertate clare și anume beneficiile Uniunii Europene. Însă, Brexitul reprezintă un viitor sumbru pentru diaspora română, dar și pentru Marea Britanie, care de multe ori această, această comunitate a trebuit să suporte și uh, acte de rasism. În 2016, un grup de copii Um, români care se jucau pe străzile din Manchester au fost uh, cer, chemați înăuntru de părinții lor cărora le ele frică din cauza um, mediului ostil în care începuseră să se joace, din cauza atacurilor la care erau supuși. Deci nu mai au libertatea de a se juca afară cu alți copii. Este, um, din păcate, o consecință a Brexitului acesta, iar copii, oameni care au trăit în dictatură, acum nu se mai simt bine în casa lor adoptivă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei înapoi, doamnei comisar Vălean. Doamnă Vălean, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, um, stimați eurodeputați. Mm, nu mai am prea multe de adăugat în această etapă, ci doresc doar să le mulțumesc celor care au uh, pus pe ordinea de zi această temă, cei care au sprijinit includerea acestei teme. Aștept cu interes uh, votul pe marginea rezoluției în ziua de joi și cred că românii, ca mine, care lucrează în Europa pentru binele tuturor, uh, există o mare responsabilitate în viitor pentru că ducem mai departe speranțele acelor oameni din 89 care și-au dorit o viață mai bună și o Europa mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Dezbaterea se încheie aici, iar votul va avea loc uh, joi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună cu privire la frauda în domeniul TVA și prestatorii de servicii de plată un raport al uh, doamnei Pereira care vizează cerința pentru prestatorii de servicii de plată și un alt raport al doamnei Pereira măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA. Vă reamintesc că se poate interveni cu cartonaș albastru atât prin metoda tradițională cât și uh, electronic. Uh, indicații la intrarea în hemiciclu. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei raportor Pereira timp de 4 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Digitalizarea societăților noastre și a economiilor noastre creează oportunități pentru toată lumea, pentru cetățeni și pentru întreprinderi noi produse și servicii mai bune, soluții, dar și deschide porțile în același timp la forme mai sofisticate de evaziune și de evadare, de evaziune fiscală și de, evadare în fa- de evaziune în fața legii. Trebuie să anticipăm problemele și trebuie să decidem acum cu multă precauție ce trebuie să, de, ce trebuie să facem pentru a putea preveni așa ceva. TVA-ul este o sursă de venituri foarte importantă pentru statele membre și pentru Uniune. Armonizarea regulilor și aproximarea și ad, a, apropierea politicilor fiscale în domeniul uh, TVA-ului este foarte important pentru protejarea uh, integrității pieței interne. Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale este o prioritate pentru îmbunătățirea încrederii cetățenilor în instituțiile democratice și în administrațiile publice în toată Europa. TVA-ul se bazează și pe comunicarea între diferiții uh, operatori ai lanțului de val- valoric și de aceea se bazează pe încredere. Este adevărat că majoritatea acestor uh, operatori este de încredere și își respectă obligațiile. Totuși, frauda în domeniul în materie de TVA continuă să fie o problemă. Diferența între TVA-ul care trebuia um, încasat și cel încasat cu adevărat a fost de 137,5 miliarde de euro numai în 2017. Aceasta înseamnă un prejudiciu de 267 de euro pe cetățean. Frauda în domeniul TVA-ului în comerțul electronic în Uniunea Europeană înseamnă o uh, pierdere de 5 miliarde de euro, un echivalent al produsului uh, din domeniul al tuturor uh, veniturilor din comerțul electronic în Portugalia într-un an. Uh, Dezbaterea de astăzi este dovada că Parlamentul dorește să facă ceva pentru a combate această fraudă, iar în același timp trebuie să creăm un sistem centralizat european pentru colectarea datelor și pentru centralizarea plăților și să îmbunătățim toate obligațiile care le revin acestor operatori împreună cu propunerile noastre de, de modificare, trebuie să semnalizăm în același timp și uh, dorința Parlamentului de a combate mai eficient frauda în materie de TVA. Permiteți-mi, vă rog, să mă refer la câteva puncte importante. Uh, îmbunătățire a perioadei de retenție pentru ca uh, autoritățile să aibă mai mult timp să identifice frauda, o determinare a unei valori minime care uh, aduce cu sine o obligație de comunicare din partea serviciilor de plăți pentru tranzacțiile unice, pentru ca să putem să uh, împiedicăm conturnarea sistemului. Apoi, uh, o mai mare claritate a obligațiilor în fața autorității europene de protecție a datelor fi, pentru că de multe ori uh, trebuie să găsim un echilibru între uh, sfera privată și datele cu caracter personal și uh, aceste cerințe. Cerem utilizarea noilor tehnologii pentru sistemele de plăți și cerem o modernizare a acestora pentru ca să simplificăm procedurile pentru întreprinderi și cetățeni. Dragi colegi, vorbim astăzi de fapt aici de justiție. Vorbim de garantarea pentru toată lumea, indiferent din ce țară vine și de competențele sale digitale, care uh, să garantăm că toată lumea își plătește ceea ce trebuie să plătească. Tehnologia financiară e în schimbare în fiecare zi și uh, felul în care consumăm s-a schimbat. Avem nevoie de o adaptare a legislației noastre la realitățile pe care le aduce cu sine lumea digitală, iar frauda în materie de TVA nu cunoaște frontiere. Nu poate să fie combătută decât cu o cooperare din ce în ce mai bună între autoritățile naționale și instituțiile europene. Deci, este în mâinile noastre să garantăm o echitate mai uh, bună, să garantăm uh, o uh, încasare mai justă și fără fraude, o armonizare a condițiilor pentru ca să putem să uh, apărăm în, până la urmă justiția fiscală. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă Pereira. Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei. Domnul comisar Gentiloni are cuvântul. Uh, thank you, Madam President. Honorable man. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, onorați uh, membri. Am mândria și onoarea de a sta pentru prima dată în fața dumneavoastră în calitate de comisar. Mă aștept să colaborăm um, în lupta împotriva fraudei în materie de TVA împreună. Și vreau să mulțumesc uh, raportarei Pereira și membrilor Comisiei Econ pentru excelentele propunere pe care le discutăm. Frauda TVA este o chestiune importantă care afectează toate statele membre. Tocmai de aceea este important ca măsurile care vin să combată această fraudă să fie dezbătute democratică. Propunerile trebuie examinate în lumina pachetului uh, TVA care a fost adoptat în uh, decembrie 2017 și care urmează să fie pus în aplicare începând din ianuarie 2021. Acest pachet conferă autorităților fiscale instrumente puternice pentru a combate frauda uh, Uh, în materie de TVA. Este, uh, lupta împotriva fraudei TVA este necesară, mai mult decât oricând. Așa cum a reamintit uh, raportarea, anul trecut au fost pierdute de la veniturile noastre bugetare 5 miliarde de euro TVA doar la importuri. Această sumă s-ar putea să crească în, în paralel cu creșterea comerțului global. Tocmai de aceea Comisia propune să instituie o obligație pentru operatorii de servicii de plată pentru a transmite uh, datele tranzacțiilor transnaționale pe care le desfășoară. Sigur că trebuie ca povara administrativă să nu crească odată cu această obligație, adică uh, procesarea tranzacțiilor să nu fie îngreunată. Această măsură va constitui un pas important împotriva fraudei TVA, totuși mai rămân multe de făcut. Studiul din anul acesta asupra clivajului în materie de TVA a arătat că uh, uh, în 2017 au fost pierduți 137 de miliarde TVA, o cifră mult prea mare. Tocmai de aceea mă angajez să fac uh, lupta, din lupta împotriva fraudei TVA un, uh, o prioritate a mandatului meu. Sigur că lum, uh, lupta împotriva fraudei TVA merge mână-mână cu creșterea disciplinei fiscale voi prezenta în consecință la, în anul viitor un plan de acțiuni în acest sens. Trebuie ca accesul pe piața UE să se poată face în condiții, condiții echitabile, dar să nu fie posibil pentru cei care nu sunt, se conformează pieței europene. Trebuie să existe uh, în același timp și o distribuire judicioasă a veniturilor colectate prin TVA. Mulțumim, domnule comisar, și acum în numele uh, grupului PPE are cuvântul domnul vicepreședinte Otmar Caras, vă rog. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnă raportor, domnilor și domnilor. Ne plângem în fiecare an că avem uh, o gaură de 137 de miliarde euro din uh, TVA, 11,2% din TVA-ul estimat la încasare. Frauda transfrontalieră în domeniul TVA este peste 50 uh, de miliarde și uh, în comerțul online Um, peste 90% din uh, tranzacții se fac prin platforme. De aceea mă bucur anunțul dumneavoastră, domnule comisar, cu privire la planul de acțiune, dar uh, mă bucur și cele două rapoarte ale colegilor Pereira, pentru că cu ambele am făcut un pas important pe drumul nostru spre crearea unui spațiu TVA unitar în Europa. Iar uh, aceste măsuri care ar urma să intre în vigoare la întâi uh, și care completează cadrul pentru TVA și urmează să intre în vigoare de la 1 uh, ianuarie 2020. Trebuie să uh, avem un sistem fiscal cu reguli comune, trebuie să îi oprim pe cei care fac aceste fraude și de aceea am adresat acum și Consiliului în pofida deciziilor pozitive de pe 8 noiembrie, în Consiliu totuși se blochează, cine blochează o politică fiscală comună în Uniunea Europeană îi uh, sprijină pe um, cei care fac fraude. Ne trebuie un instrument mai puternic aici, ne trebuie o mai bună cooperare între uh, Um, fisc și platforme, ne trebuie modele armonizate. Trebuie să existe acces la informații de către cei de combatere a fraudei și un uh, sistem uh, electronic sigur pentru uh, stocarea informațiilor de plată. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele socialiștilor și democraților, domnul Molnar, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Una din cele mai importante atribuții ale Uniunii Europene este să garanteze o viață demnă, echitabilă, decentă pentru toți cetățenii. Iar premisa pentru asta este o impozitare echitabilă. Tocmai de aceea, lupta împotriva fraudei fiscale transnaționale trebuie să fie una din principalele noastre sarcini. Nu putem permite să existe în continuare eh, tot felul de portițe de ludare a legii, o atitudine cinică din partea unor state sau chiar a unor operatori multinaționali care reușesc în tot timpul să eh, ocolească legea. Provin dintr-o țară care are probabil cea mai mare cota a TVA din toată lumea, 27%. Deci patria mea, Ungaria, este practic uh, o țintă preferată a celor care fraudează în materie de TVA. Frauda TVA nu este doar uh, fructul uh, pasiunii unor, unor criminali uh, versați ci este practic o molimă care poate afecta uh, asisten- sistemele de uh, securitate socială, ba poate influența și uh, educația, industria, economia unei țări în ansamblu. Și frauda TVA până la urmă riscă să demonteze și să submineze însăși democrația europeană. Tocmai de aceea este important ca împreună să uh, depunem aceste proiecte de luptă împotriva fraudei transnaționale cu TVA. Am încercat în Comisia de Specialitate ca prin aceste propuneri să nu ajungem ca din nou cetățeanul sărac să plătească pentru lipsa de venituri din, din TVA, ci din potrivă vrem să consolidăm uh, schimbul de uh, informare și colaborarea dintre statele membre, vrem să stabilim un cadru de uh, legislativ pentru stocarea datelor și vă invit așadar să votați uh, ambele uh, propuneri pentru că ambele sunt meritoase în această privință. Vă mulțumesc. Thank you very much. On behalf of the... Mulțumim și acum, în numele grupului Renew, are cuvântul domnul Kovajic. Thank you, Madam Vice President. Um... Mulțumesc, doamna vicepreședinte, domnule comisar. Aș dori, în primul rând, să salut angajamentul pentru că tocmai ați spus că frauda la adresa TV, uh, în domeniul TVA-ului va fi uh, pentru dumneavoastră o prioritate pentru ca să o combateți cât se poate de bine. Um, este clar că diferențele dintre uh, TVA-ul uh, preconizat și cel colectat este în scădere, diferențe sunt în scădere, dar totuși 130 de miliarde de euro uh, era această diferență în 2018, ceea ce totuși este o cifră destul de mare. După cum au zis și alți colegi, frauda de tip carusel, în timp ce infractorii abuzează de sistemul transfrontalier de comerț al UE contribuie la 50 de miliarde de euro în medie pe an de venituri pierdute pentru statele membre și autoritățile fiscale. Deci trebuie să reducem aceste pierderi uh, care provin din TVA prin sistemele noastre financiare, pentru că aceste pierderi sunt uh, foarte dăunătoare nu numai pentru guverne, ci se simt și în tot lanțul economic și distrug o mare parte din uh, IMM-uri mai ales în Uniunea Europeană. De aceea eu susțin eforturile pe care le-a prezentat domnul comisar și Uniunea Europeană pentru a aborda lacunele din sistemul de colectare al TVA-ului în uh, Europa. Parlamentul European a subliniat cât de important uh, este ca legislația să fie adaptată la era modernă. Aceasta înseamnă o monitorizare continuă pentru ca să ne asigurăm că regulile noastre sunt potrivite și pentru ca să putem atinge ținta de îmbunătățirea eficienței colectării TVA-ului și de combaterea fraudei. Nu trebuie să uităm cât de mult timp pierd companiile și cât de mult costă să colecteze uh, Uh, toate informațiile cu privire la TVA și să le raporteze autorităților. De aceea, eu cred că pentru grupul nostru e foarte important ca regulile noi care se vor crea să nu aducă sarcini administrative suplimentare care ar fi obstacole în calea IMM-urilor și nu ar putea să mai îmbunătățească funcționarea pe piața unică. Dragi colegi, legislația europeană în acest domeniu trebuie să fie orientată către viitor, cu o concentrare pe modelele de business și pe evoluția acestora în următorii ani. Apreciez faptul că Parlamentul a vorbit în mod specific de uh, arena digitală în acest raport, pentru că mediul uh, comer- în care se desfășoară comerțul este din ce în ce mai digital și vreau să încurajez și autoritățile de colectare a TVA-ului să se orienteze spre soluții care se bazează pe AI, pe inteligența artificială. Inteligența artificială poate să fie folosită pentru a crea modele de risc care ne ajută să identificăm uh, riscurile sistemului și anomaliile din sistem și astfel inteligența artificială minimizează orele pe care funcționarii le pierd punând împreună toate aceste informații. Printr-o îmbunătățire a eficienței putem și să combatem frauda de tip carusel, mai ales uh, într-o manieră mai eficientă. Aș vrea să mulțumesc la final raportorului și colegilor pentru aceste uh, colaborare pe cele două dosare, pentru că avem două rapoarte care reflectă foarte bine Parlamentul uh, prioritățile sale, mai ales în ceea ce privește cooperarea administrativă și uh, operatorii și uh, de, de servicii de plăți. Mi se pare foarte important să combatem frauda de uh, TVA, dar în același timp să îmbunătățim colaborarea transfrontalieră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, până doamna președinte, acum în numele verzilor ale are cuvântul un minut domnul Urtasun. Um, mulțumesc, doamnă președinte. A fost nevoie urgentă de aceste măsuri pentru că 5 miliarde pe an ne costă frauda fiscală comerțul online este în creștere și problema doar se va agrava, de aceea trebuie abordată. Vrem să subliniem nevoia de cooperare între administrațiile fiscale și uh, care este important atunci când există o piață internă. Ele trebuie să fie în măsură să combată evaziunea fiscală, trebuie să aibă personalul necesar și, din păcate, nu întotdeauna așa stau lucrurile. Această reformă face parte din uh, reformele TVA pentru a îmbunătăți cadrul juridic în Uniunea Europeană. Însă o chestiune care nu este acoperită și care va trebui analizată este scutirea de TVA pentru sectorul aviației. Nu este coerent să fie scutit sectorul aviației de la TVA când alte sectoare sunt uh, supuse TVA-ului, mai ales acum când Comisia și-a prezentat noul acord verde, unde trebuie aliniate toate angajamentele asumate în cadrul întâlnirii COP25 de la Paris. Mulțumesc foarte mult! În numele grupului ID, două minute, domnul Beck. Doamna președinte, stimați colegi, frauda TVA este într-adevăr o problemă, dar Comisia ne prezintă doar uh, soluții uh, fictive și, de fapt, uh, îi ajută pe aceia care vor să-și optimizeze um, plățile fiscale. Din, osu- din cei 137 de miliarde eh, de euro fraudă TVA, eh, pagubă pentru Uniunea Europeană. Eh, pe fiecare cap de locuitor din Uniunea Europeană cad 267 de euro. În medie, cetățenii europeni plătesc de două ori mai multe impozite decât în alte regiuni. În comparație cu Japonia sau Canada, plătim chiar de 3-4 ori mai mult impozite. Și la contribuțiile sociale, Uniunea Europeană are rol de lider în ce privește colectarea de impozite. Nicăieri nu se plătesc atât de multe contribuții la sistemele de securitate sociale ca și în Uniunea Europeană. Și la astfel de contribuții te aștepta să avem cele mai bune școli, grădinițe, universități și spitale. Dar, în fapt, constatăm că pensiile noastre sunt în scădere, veniturile reale stagnează, cresc datoriile și economia stă pe loc. De ce? Guvernele trebuie să fie oneste. Pentru că ar, dacă ar fi oneste, ar, ar recunoaște că au nevoie de tot mai mulți bani pentru a-și materializa fanteziile multiculturale și LGBTI și așa mai departe. Uniunea Europeană vrea să impună noi impozite sau impozite, taxe mai mari, și mai puțin, vrea mai puțină democrație. Totuși, cetățenii vor exact invers. Mulțumesc. În numele conservatorilor și reformiștilor europeni are cuvântul domnul Iurița. Dobrý večer. Ďakujem za slovo. Bună seara, doamnă președinte, dragi colegi. Frauda în domeniul TVA este una din cele mai mari fraude din UE. Comisia estimează că bugetul, care se, banii care se pierd sunt de 137 de miliarde de euro în uh, acest domeniu și, și banii aceștia ar fi putut uh, fi folosiți în sănătate, în educație, iar alții trebuie să plătească mai multe impozite, de obicei cei uh, onești, din cauza aceasta. Însă nu este cu adevărat uh, o problemă transeuropeană, pentru că dacă ne uităm la acest tabel pe care vi-l arăt eu aici, vedeți că lacunele în colectarea TVA-ului sunt mai mari în anumite țări decât în altele. Cele mai bune țări, să zicem, per cele mai performante, Cipru și Luxemburgul au o lacună de mai puțin de 1%, un punct procentual și țările care stau cel mai prost au o, uh, o gaură de peste 30%, deci de peste 50 de ori mai mult decât uh, cei care performează bine. Aș vrea de aceea să rog Comisia să facă o analiză de calitate bazată pe date obiective și aceasta ne-ar permite să luăm decizii cât se poate de informate, bazate pe fapte, pe studii, pe date și nu bazate pe impresii sau uh, păreri care de multe ori conțin emoții. Cele mai bune practici trebuie să fie apoi partajate. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, și eu în numele GUE, NGL. Vreau să dau cuvântul acum pentru două minute domnului vicepreședinte Papa Dimulis. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimate domnule Gentiloni. Bun venit în Parlamentul European, doar este prima dată când vă aflați aici. E vorba aici de o temă, frauda fiscală și evaziunea fiscală, care are o mare amploare. Și de aceea Parlamentul European își dorește ca Comisia să facă pași mai rapizi în această direcție pentru a deveni mai eficient și să putem îngrădi acest fenomen. Sunt cifre înspăimântătoare, 137 de miliarde. Este ceea ce uh, vă scapă, așa ați uh, calculat. Iar această fraudă fiscală mm, îi grevează pe contribuabilii cinstiți. Se ajunge la reduceri ale statului social și se încalcă astfel și competiția loială. Pentru că, practic, contribuabilul cinstit este pedepsit. Pentru a combate acest fenomen avem nevoie de o mai bună colaborare în cadrul UE, avem nevoie de sancțiuni mai aspre, de o mai bună colaborare, avem nevoie de mai multă Europa și o Europa mai bună în această privință. Și pentru că acest lucru să fie posibil, avem nevoie de legi, prevederi, dar și de bani. Și aș dori să atrag atenția asupra neparticipării Consiliului la această dezbatere. Parlamentul solicită anumite lucruri, Comisia vine și promite, dar Consiliul nu este reprezentat aici. Iar președinția finlandeză, la ultima propunere pe CFM, a propus reduceri la programul de colaborare pentru combaterea fraudei fiscale. De fapt, o reducere de 40% față de propunerea Parlamentului și cu 20% față de uh, CFM-ul anterior. Aici chiar trebuie să se întâmple ceva. Mulțumesc foarte mult din partea neafiliaților. Un minut și jumătate, domnul Overgaard Nielsen. Orice decizie privind TVA va afecta acordurile de liber schimb între UE și Regatul Unit. În, în mai, oamenii din Regatul Unit au votat pentru un Brexit în majoritate covârșitoare și pentru un acord de liber schimb cu UE de tipul celui cu Canada ei au votat împotriva rămânerii în piața internă și împotriva oricărei jurisdicții a CEJ în Regatul Unit. Toată lumea a fost de acord că alegerile recente au fost alegerile Brexitului. Oamenii au fost ascultați a doua oară în privința Brexitului prin acest uh, uh, scrutin. Și oamenii au arătat că știu, au știut și în 2016 pentru ce au votat. Poporul britanic a avut șansa să uh, aleagă liber și să se pronunțe liber împotriva unui superstat multinațional. Și atunci, uh, întrebarea, prin noile uh, măsuri preconizate, nu se alunecă încetișor spre federalism și un superstat? Haideți să revenim la cooperarea între state naționale între egali. Asta este democrația. Și să nu permitem o politică monobloc, monoformă. Să știți că unii dintre noi chiar credem în democrație. Fiecare dintre noi contează, fiecare din noi are o voce. Dacă îți pierzi vocea, pierzi tot. Și atunci, vocea ta trece la cei bogați și puternici. Mulțumesc! Următorul vorbitor, timp de două minute, este domnul Arias Echeveria. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, doamnă raportor. Toate statele membre au uh, problema fraudei uh, fiscale în uh, comerțul electronic. Pierderile la tranzacțiile transfrontaliere se ridică pe la 5 miliarde de euro și s-au constatat și multe fraude TVA pentru prestatări de servicii, ceea ce e destul de greu de cuantificat, desigur. Statele membre nu dispun de informațiile necesare pentru ca să poată cu adevărat să aplice regulile în materie de TVA. Schimbul de date nu este întotdeauna posibil pentru că există limite juridice, iar rezultatul e că cooperarea administrativă e ineficientă dacă vrem să combatem uh, frauda fiscală în comerțul electronic. Avem nevoie de aceea de instrumente pentru a lupta împotriva fraudei în tranzacțiile transfrontaliere și în comerțul electronic. Schimbul de informații e o cale o luare a decizii mai rapidă, o simplificare a regulilor, toate acestea sunt esențiale dacă vrem să luptăm eficient împotriva fraudei. Iată de ce noi suntem în favoarea propunerii de a crea un sistem electronic centralizat de stocare a informațiilor despre plăți și pentru obligativitatea statelor membre de a transmite informațiile despre prestatarii de plăți. Însă, pentru aceasta, trebuie să armonizăm uh, procesul de colectare a datelor și formatul în care se desfășoară la fel. Iată, aceasta cred eu este soluția pentru a evita tuturor prestatarilor um, toate um, sarcinile administrative suplimentare, prezentarea diferitelor uh, operațiuni și tranzacții în mai multe state membre. E vorba de un instrument util împotriva fraudei și permite uh, prestatarilor de servicii de plăți să câștige timp și să câștige și bani și în același timp uh, înlătură obstacolele și uh, ne permite să vorbim despre o adevărată uh, piață unică a digitalului. Felicitări, doamna Pereira, trebuie să continuăm tot așa. Mulțumesc, vă mulțumesc, spune doamna președinte, iar acum un minut și jumătate are cuvântul domnul Belca. Mr. President, we are talking about the... Doamnă președinte, vorbim despre o taxă care este un uh, o sursă importantă de venit. Um, combaterea fraudei TVA și a pierderilor din uh, neîncasare este vitală, pentru că aceste venituri sunt necesare guvernului nostru pentru a finanța educația, sănătatea sau infrastructura. Conform statisticilor, CUNA pe 2017 din neîncasări a fost la 137 de miliarde de euro. Mai peste 216 euro per cetățean european care se pierde. Acum, diferențe sunt între statele membre. Însă, combaterea unilaterală a fraudei fiscale nu este eficientă. Doar un set comun de reguli poate rezolva problema sau o reduce. Prin urmare, salut propunerile Comisiei pe dosarele pe care le discutăm, în care se introducă uh, condiții pentru furnizorii de servicii și o întărire a colaborării pentru combaterea fraudei de TVA. În același timp, aș dori să subliniez două chestiuni. Comisia ar trebui să evalueze dacă platformele pentru monede virtuale nu ar trebui să facă obiectul acestei legislații. Și pentru a avea date mai precise cu privire la uh, în încasările TVA, solicit Comisiei să elaboreze o abordare statistică comună. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Roncea. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Amploarea acestei fraude în Uniunea Europeană este enormă nu se știe exact, de fapt, cât de mare este. Cooperarea între statele membre e necesară, iar grupul nostru susține Comisia și Consiliul în lupta împotriva evaziunii fiscale în domeniul TVA și în domeniul tranzacțiilor electronice. Se pare că ar trebui să creăm însă noi instrumente și reguli noi fără să aducem un prejudiciu societăților care lucrează în acest domeniu electronic. Sigur că schimbul de date um, la nivel uh, european, respectarea datelor cu caracter personal, toate acestea sunt uh, lucruri pe care trebuie să le considerăm, dar trebuie să obținem informații despre întreprinderile care au abuzat de sistem și care se află în afara Uniunii Europene. Polonia, în ultimii ani, a fost foarte eficientă în lupta împotriva fraudei fiscale și pentru a combate această fraudă, eu zic că se poate, dacă contribuie toate statele membre, să găsim o soluție comună. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul vorbitor, uh, un minut, domnul Morel. Doamnă președinte, vă mulțumesc. E adevărat că globalizarea și dematerializarea cumpărăturilor au dus la apariția multor escroci care abuzează de TVA și așa încât uh, diferența dintre ceea ce ar trebui perceput și ceea ce se colectează cu adevărat este de 137 de miliarde de euro, iar pentru Franța e 12 miliarde de euro, deci de 3 ori deficitul uh, sistemului de pensii. E îngrozitor. Iar textul acesta vorbește de statele membre a căror coordonare e ineficientă, a cărei administrație fiscale nu e destul de vigilentă. Dar trebuie să vorbim și despre adevărații vinovați, adică mă refer la toți operatorii comerțului electronic, vorbim de plățile online, dar eu vreau să punem accentul pe toate platformele de vânzări, Alibaba, Amazon, toate acestea care de fapt sunt uh, Uh, dincolo de logica noastră și care nu se jenează în niciun fel uh, să comercializeze produse care nu sunt de fapt supuse TVA-ului. În Franța, 98% din uh, produsele care trec prin Amazon nici măcar nu sunt înregistrate pentru TVA. Deci trebuie un răspuns la înălțimea problemelor, pentru că aici avem adevărați fraudatori fiscali. Europa nu poate doar să se mulțumească, să-i lasă pe aceștia, numai pentru că sunt multinaționale, să nu plătească impozite. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Simcici. Hvala. Danas govorimo o poreznim prevarama. Kad govorimo o porez... Mulțumesc. Când vorbim despre fraudă uh, fiscală în Croația, trebuie să vorbim și despre Algocor, un mare concern care acum 2 ani a intrat în faliment. Este uh, cel mai mare grup uh, industrial în această parte a Europei, cu peste 160.000 de uh, salariați. Uh, s-a arătat uh, cu acest prilej că există un dublu standard aplicat în Croația, că nu există statul de drept funcțional și evident că nu există dreptate. Este și unul din motivele pentru care m-am lansat în politică. Deci dacă cunoști pe cineva, poți să faci ce vrei și nimeni nu poate ridica mâna împotriva ta. În Croația, uh, există în jur de 600 de mari contribuabili care în, în, în 146 din aceste 600 de mari companii niciodată nu a descins vreo autoritate fiscală pentru o măsură de control, nici la Algocor, cum am spus. Nu au fost uh, desfășurate nici alte controle vis-a-vis -vis de alte taxe și accize în 170 din uh, cele 600 de întreprinderi mari contribuabili, niciodată nu s-a făcut o inspecție în materie de TVA, cu toate că legea solicită acest lucru. Uh, proprietarul concernului Algocor a făcut întotdeauna ce a vrut, ce a dorit, a putut să se prevaleze de instrumente financiare care uh, nu erau tocmai licite, fără a suferi vreo consecință și fără a avea uh, la dispoziție suficiente mijloace financiare pentru a opera cu acele instrumente. Deci Croația practic este un Eldorado pentru uh, un, un vest al, sălbatic al fraudatorilor în materie de teme TVA. Domnul îți două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte stimați colegi, sunt uh, convins că combaterea fraudei fiscale ar trebui să reprezinte una dintre principalele sarcini ale instituțiilor UE. Piețele globalizate, digitalizarea vin cu confort și economisiri, dar de asemenea aduc și oportunități pentru diferiți infractori statele au din ce în ce mai puține opțiuni pentru combaterea fraudei. În 2017, evaziunea TVA s-a cifrat la incredibilă sumă de 137 de miliarde. Sunt venituri neîncasate și care au ajuns astfel în buzunarele mafiei. Sunt bani luați uh, de la toți cetățenii noștri. Ce face situația și mai gravă e faptul că Frauda de TVA a dus până la urmă la uciderea jurnalistei uh, Dafne Caruana Galizia și Asta în condițiile în care informațiile devin marfa cea mai importantă. Este important ca autoritățile să facă cât mai mult schimb de informații astfel încât să poată fi folosite în instant. Domien. Și evaziunea fiscală este facilitată de uh, criptomonede este ușor să se creeze firme în diverse state membre și apoi uh, să se facă tranzacții complicate între ele folosind de uh, diferențe legislație și prostă comunicație între uh, autorități. Putem îmbătăți lucrurile în toate aceste domenii. Sper că noul comisar va identifica toate aceste slăbiciuni și că împreună cu Parlamentul se va scădea, vor, vor scădea sumele Uh, vor face să scadă sumele pierdute în urma fraudei fiscale. Sper că vom putea avea un sistem mai eficient ca să putem să luptăm împotriva celor care abuzează de el, pentru că cetățenii merită asta. Mulțumesc! Next. Mulțumesc! Și acum urmează domnul Cușmiuc. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. 140 de miliarde de euro pe an este Uh, valoarea fraudei la TVA este aproape bugetul UE. Bineînțeles, situația este diferită de la, o sta- de la o țară la alta. În Polonia, um, această sumă a scăzut de la 24% acum 3 ani la 12% anul trecut, în acest an va fi doar 10%. Sper că și alte state membre va lua ca model Polonia în, din, în acest domeniu. Administrațiile fiscale se confruntă cu uh, uh, probleme importante pentru că rolul uh, platformelor electronice crește uh, și ceea ce uh, complică munca administrațiilor fiscale. Este mai greu, deci, să se, lupteze, să se lupte împotriva fraudei. Uh, schimbul de informații, crearea uh, un sistem electronic central vor aduce avantaje tuturor statelor membre. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și acum urmează domnul Manders, două minute. I don't see him, so next... Însă nu-l văd în sală. Următorul vorbitor, domnul Bucșa de Vialba, un minut. I don't see him either. Nici pe dumnealui nu îl văd. Are cuvântul doamna Thaler, două minute. Stimată doamnă președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, dragi colege, intervin în plen ca deputat al Parlamentului European, dar și ca antreprenoare în domeniul IT. Am auzit despre faptul că în 2017 uh, frauda cu uh, TVA a fost uh, de Uh, peste 100 de miliarde, aproximativ o treime din cadrul financiar uh, multianual sau aceeași sumă pe care o cheltuim pentru cheltuieli, uh, pentru creștere și locuri de muncă pe o perioadă de șapte ani. Reiese cu atât mai clar cât de important este să se creeze reguli și mecanisme pentru a evita frauda cu TVA. Un motiv pentru creșterea fraudei de TVA este și uh, acela că există lacune în domeniul comerțului electronic. Însă statele membre nu au suficiente informații și nu pot deci să abordeze problema. Cu această propunere, statele membre au la dispoziție un instrument puternic pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru comerț și comerț online.

Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru calitatea acestei dezbateri, dar și pentru sprijinul larg exprimat pentru propunerile pe care le dezbatem. Aș avea numai două observații. În primul rând, mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre cooperarea administrativă. Ea va fi un element cheie în acest uh, proces iar autoritățile fiscale ale statelor membre ar trebui să folosească la maxim instrumentele noi, precum și pe cele existente. În al doilea rând, este clar că avem nevoie de progrese, de pași înainte, ambițioși, asta și din cauza dimensiunii problemei cu care ne confruntăm. Vom coopera strâns Aș vrea să vă informez că Comisia va organiza o conferință pentru a discuta cum se poate îmbunătăți lupta împotriva fraudei fiscale și sper, uh, stimați deputați ai Parlamentului European, că um, participarea dumneavoastră la această conferință și contribuția noastră la această conferință vor fi uh, cât se poate de valoroase vom combate frauda, vom asigura conformitatea și în uh, eforturile noastre de a face asta uh, ne dorim sprijinul Parlamentului. Vă puteți baza pe noi pentru următorii cinci ani pentru a uh, colabora pentru a ajunge la un mediu concurențial din punct de vedere fiscal echitabil în Europa. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Ultimul vorbitor este doamna Pereira, raportoarea. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru contribuția la această dezbatere care arată că noi dorim să luptăm împotriva evaziunii fiscale în UE și uh, împotriva fraudei uh, cu TVA. Sunt rapoarte care, sunt, uh, care reflectă ambiția noastră, uh, având în vedere că um, a legifera astăzi înseamnă că nu dorim soluții generale și abstracte. Dorim soluții concrete la probleme care pot să reprezinte pierderi, să aducă pierderi uh, importante la bugetele statelor membre ale UE Uh, și în bugetele familiilor Uniunii Europene. Frauda cu TVA în cadrul comerțului electronic în UE crește pentru că a crescut volumul acestui comerț. Um, pentru a apăra piața internă, trebuie să lăsăm să funcționeze piața uneori, dar de data aceasta nu este așa. Vom legifera pentru că dorim o piață justă um, pe care instrumentele fiscale pot să apere interesele firmelor și ale cetățenilor. Sunt rapoarte care se referă la TVA în comerțul electronic, dar este un semnal pe care, care se va da în acest uh, sector, în această uh, mare reformă a sistemelor fiscal, fiscalității TVA um, în cadrul unui buget european care se bazează pe convergență, uh, coeziune și competitivitate. Așa cum știm cu toții, fiscalitatea trebuie să devină un instrument în serviciul economiei, al creșterii și al ocupării. Mulțumesc! Thank you very Vă mulțumesc foarte mult. Dezbaterea comună s-a încheiat și votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind numirea membrilor Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene. sunt rapoartele doamnei Tinali în legătură cu do- numirea a doi membri ai Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene. Vă amintesc că puteți să solicitați uh, uh, intervenții cu cartonașul albastru sau la Catch the Eye uh, cu sistemul electronic sau uh, vechiul sistem. Aveți instrucțiuni la intrarea în hemiciclu. Dau acum cuvântul doamnei raportoare Tinali. Uh, șase minute, vă rog. Thank- Mulțumesc, doamnă președinte. În aceste două rapoarte pe care le vom uh, vota mâine, Parlamentul European își exprimă un uh, aviz neconstrângător în legătură cu numirea a doi noi membri ai bordului uh, BCE. În ultimele luni, Parlament, Consiliul a vorbit despre Paneta și Schnabel, cele două persoane pe care bordul BCE l-a agreat. CV-urile acestor două persoane arată foarte bine că ambii candidați au toată experiența profesională necesară și cunoștințe în domeniul bancar, așa cum spune articolul 238 din tratate. Domnul Paneta a petrecut 30 de ani ca bancher central în cariera sa, a deținut poziții de- deosebite în acest domeniu pe plan național și internațional și acum el este vicepreședintele uh, Băncii Naționale a, Itali- a Italiei. Domnul Schnabel este un cercetător, profesor de universitate deosebit doamna Schnabel, de uh, competent și a lucrat uh, ca și uh, consilier economic pe lângă Banca uh, Germană Federală. Uh, s-a organizat și o audiere publică pe, uh, pe acest subiect, acelor două candidaturi. Uh, cele două persoane, Paneta și Schnabel, au fost larg apreciați. Asta arată și faptul că Comisia Econ de la Parlament a fost foarte încântată de prestația lor și noi sprijinim cele două candidaturi. Să nu uităm faptul că Parlamentul nostru este angajat în două bătălii de ceva vreme încoace. În primul rând, bătălia uh, pentru a selecționa în general personalități în diverse instituții uh, prin care Parlamentul să fie mai mult uh, implicat. Președintele grupului Eurogrup, Pablo Mario Centeno, a făcut anunțuri care au dus la transparentizarea procesului, mai mult decât în trecut, însă noi cerem din nou ca Consiliul, înainte de recomandările făcute, să supună Parlamentului o listă cu cel puțin două mm, nume, dintre care un bărbat și o femeie. Numai așa vom putea garanta oportunități egale pentru bărbați și pentru femei în procesul de selecție pentru principalele poziții de frunte în instituțiile noastre și vom favoriza echilibrul de gen. Noi deja am obținut deja rezultate bune în acest sens. În, ultimii șase, în ultimele șase luni, jumătate din bordul BCE-ului a fost renoit și uh, două din trei, uh, din trei membri sunt uh, femei în acest Consiliu de Administrație. Iar avem, bineînțeles, și noua președintă a Băncii Centrale Europene, doamna Lagarde, o femeie așadar, însă nu este suficient uh, Acum câteva luni uh, s-a publicat o fotografie într-un uh, ziar în care se uh, prezenta um, tocmai acest Consiliu de Administrație al BCE. În această fotografie nu figurau decât bărbați, cu excepția, bineînțeles, a noii președinte, doamna Lagarde. De ce? Pentru că partea neexecutivă a acestui Consiliu de Administrație este reprezentat din bancherii naționali din zona euro. Se întâmplă că cu toții sunt bărbați. Asta arată că scopul nostru de a avea reprezentare și echilibrul de gen în cadrul instituțiilor nu poate să fie atins decât dacă <clears throat> asta se petrece peste tot în instituții naționale, în primul rând. Iată de ce noi cerem Consiliului să transmită mesajul nostru către toate statele membre. În concluzie, vreau să spun că noi sprijinim cele două excelente candidaturi și uh, Ehm, vrem să ne asigurăm că BCE-ul funcționează așa cum trebuie ehm, și salvgardează, ehm, bineînțeles, cooperarea internațională, dar asta nu înseamnă că noi nu vom uh, continua să purtăm aceste bătălii pe care uh, le-am uh, menționat aici și în, viitor, și în viitor. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul comisar Gentiloni. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Madam President Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați ai Parlamentului European, stimată doamnă Irene Tinali. Știm cu toții cât de important este rolul Băncii Centrale Europene pentru economia noastră. Banca a jucat un rol crucial în gestionarea crizei recente, politica monetară și-a folosit cu succes instrumentele pe care le avea la dispoziție pentru a stimula economia și, ca urmare, a uh, putut evita amenințarea gravă a deflației. Mă bucur să văd o discuție pe ordinea noastră de zi cu privire la aceste două numiri. Și asta din două motive. În primul rând, din punctul de vedere al responsabilității democratice. Tratatele prevăd independența BCE iar acesta este un principiu pe care Comisia îl uh, apără în totalitate. Însă, independența și tragerea la răspundere sunt două părți ale aceleiași medalii. În al doilea rând, după cum puteți vedea din compoziția colegiului și cabinetelor comisarilor, această comisie și-a asumat angajamentul de a promova egalitatea de gen. Este convingerea mea că instituțiile publice, precum Comisia și BCE, au o responsabilitate specială în acest domeniu. Tocmai de aceea sprijin um, efortul um, și ambiția Parlamentului de a se ajunge la paritate de gen în toate forurile de conducere europene. După cum, pe bună dreptate, ați subliniat în rezoluția dumneavoastră din acest an, cu noi toți care lucrăm în domeniul economic trebuie să facem mai mult în acest domeniu. Însă, trebuie să fim atenți și să facilităm munca BCE în aceste perioade, mai ales atunci când instituția nu are, nu, are un cuvânt de spus în procesul de nominalizare știu că uh, au existat progrese în ultimii ani și știu că veți continua uh, să uh, sprijiniți BCE în efortul său de a ajunge la paritate de gen. Pozițiile exprimate de acest Parlament au dat deja rezultate. A fost numită doamna Lagarde și a fost aleasă uh, doamna von der Leyen la președinția Comisiei și iată acum două femei dețin două dintre pozițiile cele mai importante în Uniunea Europeană. Aștept cu nerăbdare uh, dezbaterea din această seară și buna cooperare cu Banca Centrală Europeană. Mulțumesc! Trecem la intervențiile în numele grupurilor politice și începem cu domnul Ferber în numele PP. Timp de două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Comitetul executiv al BCE în momentul de față trece printr-o serie de noi, nui, noi numiri. Doamna Lagarde, doamna Schnabel, domnul Panetas, o serie întreagă de noi numiri. Iată, patru um, și cu o numire recentă, patru persoane noi uh, în comitetul executiv. Este o ocazie foarte bună să punem sub semnul întrebării unele vechi practici ale BCE. Ultima dată când s-a făcut o verificare a strategiei uh, în domeniul monetar al BCE a fost în 2003 și mi se pare potrivit să se întâmple din nou. Însă, în, în alte domenii, cred că trebuie să facem un pas înapoi. Pentru că mandatul BCR iese din uh, tratate și cine dorește să schimbe mandatul trebuie să schimbe tratatele. Nu este treaba BCE să-și asume singură un nou mandat. Însă putem să ne gândim la ce înseamnă stabilitatea prețurilor în secolul 21. Economistul șef al BCE de curând a vorbit despre factorii structurali care influențează economia noastră. Schimbările demografice, tranziția către o societate a serviciilor, cererea crescută de produse de investiție sigure. Toate acestea fac să scadă rata dobânzii și dacă așa este, atunci BCE trebuie să facă și următorul pas. Și anume, dacă rata dobânzii scade pe termen lung, atunci și politica monetară a BCE trebuie să se adapteze. N-are niciun sens să uh, ții uh, cu dinții în mod dogmatic de uh, obiectivul de inflație de uh, 2% dacă ratele de creștere prevăzute uh, sunt scăzute. Tocmai de aceea cred că BCE trebuie să acționeze aici pentru ca economiile să, continu- să înceapă din nou să dea un randament. Suntem convinși că vom putea continua să cooperăm atât cu BCE Uh, cât și în interiorul Parlamentului European pe acest subiect. Mulțumesc. Acum, în numele Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, timp de două minute, domnul Fernandez. Președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Mâine vom uh, vota aceste candidaturi pentru a uh, completa organul de guvernare al BCE. Cei doi candidați care au trecut uh, prin uh, procesul de examinare a um, candidaturilor lor uh, mm, respectă condițiile pentru a participa la definirea politicii monetare a BCE. Este un pas care, de altfel, um, coincide cu alegerea noii președinte a instituției. Se deschide astfel o nouă perioadă, o nouă perioadă în care cred că trebuie să se revizuiască activitatea uh, Băncii Centrale Europene. Mandatul băncii este definit de tratate, dar modul în care se uh, transpune acest mandat în, obiective concrete și instrumente pentru a pune în aplicare politică monetară, bineînțeles, sunt partea dezbaterii și uh, politica actuală a BCE a fost uh, una definită în 2003, acum peste 15 ani. De atunci s-au întâmplat multe. A scăzut uh, uh rata dobânzii, ca reacție la schimbările demografice, la uh, provocările digitalizării, dar capacitatea de a pune în aplicare politicile monetare este foarte redusă de această uh, scădere uh, continuă a uh, dobânzilor. Trebuie să găsim alte obiective care să respecte mandatul, dar obiective diferite. Să vedem dacă putem include prețurile activelor, de exemplu, și trebuie să fixăm uh, obiectivul de inflație uh, Uh, în ceea ce privește nivelul prețurilor și nu creșterea lor și să folosim uh, instrumentele oferite de lumea digitală care deschide noi posibilități pentru politica monetară și cred că Banca Centrală Europeană este pregătită să facă acest lucru și cele două persoane pentru care vom vota mâine aduc claritate și principii în această dezbatere. Mulțumesc! Yes, on Mulțumesc! În numele grupului Renew, are cuvântul 4 minute domnul Garcanu. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. La Banca Centrală Europeană a fost singura instituție care a acționat pentru a rezolva criza în numele tuturor europenilor în ultima criză economică. Uh, din păcate, având în vedere știrile care ne vin din anumite țări, acest lucru nu este clar în rândul opiniei publice. Unii se plâng că Banca Centrală Europeană face prea multe și poate au parte din dreptate, dar nu li se spune că BCE-ul face munte pentru că politica monetară este singurul instrument de luptă împotriva crizei și statele nu își fac treaba. Politica monetară nu poate să fie singurul instrument pentru a lupta împotriva unei recesiuni. Um, avem nevoie de mecanisme contraciclice <laughs> eficiente, cum ar fi un buget pentru zona euro, Uh, și uh, instrumente de luptă împotriva șomajului. Și uh, aceste instrumente trebuie să fie de dimensiuni adecvate. Credem într-o bancă centrală europeană independentă, o instituție care spune adevărul chiar dacă este incomod. Și statele membre trebuie să facă mai multe. De aceea, cei doi candidați în legătură cu care ne pronunțăm astăzi au acceptat în fața Comisiei Cond din acest Parlament uh, să facă uh, din Banca Europeană o instituție angajată în reformele necesare pentru zona euro. De altă, pe de altă parte, um, plângerile în legătură cu activitatea BCE nu se referă doar la politica sa monetară, ci și se explică din proasta comunicare. Trebuie să luptăm împotriva dezinformării și populismului monetar. Nu putem permite uh, ca uh, publicații naționaliste în anumite țări să spună că BCE-ul fură banii uh, europenilor. Trebuie să ne apărăm instituțiile și să explicăm cetățenilor de ce deciziile BCE au fost și sunt cele corecte nu este doar treaba BCE-ului să facă acest lucru și noi, cei din Parlamentul European, trebuie să fim mai activi în a condamna minciurile populiștilor și a explica lucrurile. Nu doar să explicăm deciziile politice, ci și cele tehnice, să explicăm cetățenilor ideile care ne motivează să luăm deciziile pe care le luăm uh, și Banca Centrală Europeană trebuie să fie credibilă și de eforturile noastre uh, depinde viitorul prosper al acestei instituții. Aceasta este provocarea, o provocare de comunicare care va fi și cea a viitorilor membri ai Comitetului Executiv ai Băncii Centrale Europene, Isabel Schnabel și Fabio Paneta. Noi cei din Renew știm că ei au posibilitatea de a rezolva această situație, de aceea votăm pentru numirea lor. Considerăm că uh, pot lua deciziile corecte și amândoi um, vor putea să explice aceste decizii. Dorim de asemenea să rezolvăm o problemă cu aceste numiri care are de-a face cu egalitatea de gen. Cetățenii nu pot fi reprezentați de un comitet executiv în care jumătate din populație nu este reprezentată. Din 24 de membri sunt, e doar o femeie. Având în vedere această situație, Parlamentul European a votat o rezoluție în martie acest an și a cerut ca statele membre să prezinte uh, câte doi candidați, o uh, femeie și, o, o femeie și un bărbat, și Parlamentul va alege persoana cea mai calificată. Dacă nu se propun candidate femei, e imposibil să obținem egalitatea de gen. Statele membre trebuie să facă mai multe în domeniul lor de competență. Mm, toți guvernatorii băncilor centrale naționale sunt uh, bărbați. Sunt profesor de economie de 25 de ani și pot să vă garantez că sunt multe femei foarte capabile în această profesie și mi-e greu să înțeleg de ce e așa de complicat să fie găsite aceste femei. Uh, trebuie să schimbe situația, este o rușine. Uh, nu trebuie să se, respet, uh, să se repete astfel de fotografie doar cu bărbații în ea și statele membre trebuie să-și joace rolul. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele verzilor are cuvântul două minute și jumătate domnul Gigold. Vă rog. Äh, doamnă președinte. Noi, verzi îi sprijinim pe Isabel Schnabel și pe Fabio Panetta pentru această uh, sarcină. Însă trebuie să folosim această oportunitate pentru a explica cum s-a ajuns aici. De ani de zile acest Parlament luptă pentru uh, un mai bun echile- echilibru între genuri în posturile de conducere, mai ales în domeniul financiar. Și până în ziua de astăzi nu prea reușim, nici măcar la noi acasă. Însă, ce se întâmplă? Parlamentul a spus destul de clar, ne dorim în viitor să avem liste echilibrate pentru ca apoi să putem alege în funcție de calificări, având însă candidați de ambele genuri. Consiliul, încă o dată, nu a înțeles, nu a acceptat, pentru că uh, încă o dată uh, nominalizările se fac uh, la nivel național. Ba un, uh, numim ba un italian, ba un francez, ba un german, iar um, apoi um, cineva dintr-o țară mică. Dar asta nu ne asigură um, egalitate de gen. Avem nevoie de un acord interinstituțional referitor la cum putem să ajungem la un echilibru rezonabil fără să afectăm uh, candidații. Comisia, facem apel la comisie să ne ajute să ajungem la un astfel de acord interinstituțional pentru numirea uh, posturi, în posturi de conducere, în, uh, mai ales în domeniul financiar. Însă e vorba numai de anumite posturi? Ar fi fost uh, aceeași ar fi fost aceeași situație dacă lucrurile ar fi fost uh, invers. Uh, Mario Draghi practic a prevăzut, uh, a, a stabilit rata dobânzii pentru viitor. A stabilit strategia pentru următorii ani. În cadrul uh, tratatelor, însă, trebuie să folosim această ocazie pentru a înverzi activitatea BCE, dar și pentru a ține cont mai puternic de efectele secundare, și anume rata dobânzii uh, cât mai scăzută, pentru că există amenințarea reală a uh, unei bule imobiliare. Și doamna Lagarde a spus că numai cu o uh, politică fiscală comună cu o modificare a Uniunii Economice și Monetare, dar și cu Uniunea Bancară putem să ne atingem obiectivele și Parlamentul trebuie să contribuie la asta. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Rinaldi, în numele ID, două minute. Gentile președinte, Gentili. Domnule, doamnă președinte, dragi colegi, delegația noastră a fost uh, și este pentru nominalizarea în Comitetul de, administ- Consiliul de Administrație a BCE-ului pe domnul Paneta. Dânsul este italian și care de-a lungul timpului a demonstrat foarte multe competențe profesionale, dar și de uh, garanții de independență Um, acumulând toate aceste uh, informații, el și competenței l a putut să ajungă în vârful Băncii Naționale Italiane. Eu sper că noul Consiliu de Administrație al BCE-ului, în uh, independența sa conferită de statut, va putea să reevalueze politica dobânzilor negative, care în timp duc la un paradox pe de o parte, având în vedere stimulentele monetare extraordinare care au fost uh, acționate în ultimii ani, uh, nu s-a ajuns totuși ca creditarea să financeze economia reală, cel puțin nu în zona euro. Pe de altă parte, s-au creat probleme de lipsă de durabilitate uh, a investițiilor individuale sau în fondurile de pensii. Sperăm că, până la urmă, se va adopta un calendar uh, provizoriu pentru a fixa uh, sistemele de, uh, și criteriile de supraveghere pentru sistemele de level 2 și 3 pentru a proteja pe toți cei care fac economii, pe toți cetățenii și pentru a stabiliza zona euro și pentru a stăpâni principalele surse de risc. Sperăm, de asemenea, că acest nou Consiliu de Administrație al BCE va analiza cu prudență uh, ceea ce ESMA pregătește în acest moment și anume criteriile de sustenabilitate ale datoriilor uh, țărilor și sperăm că asta nu va însemna că anumite criterii vor duce la așteptări negative ale pieții, care apoi vor avea riscuri bugetare la bugetul statului negative și va însemna asta o mai mare opacizare a sistemului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! În numele ECR urmează domnul Van Offerveld. Două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte, domnule comisar Gentiloni. De 10 ani încoace, BCE-ul are o politică foarte expansivă în timpul crizei financiare, în toiul crizei monedei euro. Am văzut ce s-a întâmplat, însă optica nu s-a schimbat din acel moment încoace și asta cu consecințe nedorite. Sunt multe spune, lucruri de spus, aș spune doar trei lucruri. Capacitatea de economisire, presiunea asupra productivității muncii. Tot mai multe companii sunt de tip uh, zombie, care deci nu intră în uh, economia reală și apoi stabilitatea uh, financiară. Așteptăm multe de la noua președintă a BCE și din partea celor uh, doi noi candidați în cadrul bordului BCE domnul Paneta și doamna Schnabel, două persoane care ne-au făcut o impresie deosebit de bună la audierile pe care noi le-am organizat și le dăm sprijinul. Însă m-aș întoarce la un lucru, uh, la ceea ce ne-a spus doamna Schnabel în timpul audierii. Și s-a spus, astăzi puțină lume știe ce se întâmplă în Europa, uh, în economia. Eu am spus, uh, nu, nu este adevărat. Eu cred că dacă acționați acum și dacă faceți tot ce puteți, veți reuși ca BCE-ul să devină o instituție mai bună, mai transparentă, mai lizibilă pentru cetățeni. Mulțumesc foarte mult și în numele GUE NGL urmează domnul Gusmau. Jedna minută. Obrigado, senhora Presidente Mulțumesc, doamnă președinte. În timpul um, mandatului domnului Draghi au fost mobilizate instrumente um, extraordinare pentru economie, însă creșterea economică um, nu a fost foarte mare și nu putem ignora asta. La audieri i-am întrebat pe cei audiați dacă sunt de acord să avem în Uniunea Europeană instrumente bugetare mai puternice decât avem acum. Am dorit să știm ce părere aveau aceste două persoane despre BCE și despre o BCE care s-ar concentra asupra inegalităților, ocupării um, și am dorit să știm care erau ideile lor pentru ca BCE să joace un rol în acțiunea împotriva schimbărilor climatice. Răspunsurile pe care le-am primit din partea domnului Paneta au fost satisfăcătoare, vom vota pentru candidatura sa. Însă răspunsurile doamnei Schnabel nu au fost la fel de mulțumitoare. Însă nu dorim să o um, împiedicăm să devină membră a Comitetului Executiv, ținând cont și de această che- um, chestiune a parității de gen. Însă uh, ne dorim din partea statelor membre să se ralieze uh, acestui obiectiv de a avea uh, echilibru de gen în următoarele numiri. Mulțumesc, spune doamna președinte, numele celor neafiliați are cuvântul domnul Castal, două minute și jumătate. Din păcate este absent. Are cuvântul domnul Berger, două minute. Ja, vielen Dank, äh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aș vrea să încep prin a le ura succes doamnei Schnabel și domnului Panetta. Întreaga Europa este cu ochii pe noile persoane angajate la BCE și numite în post. Trebuie să folosim această oportunitate pentru a transmite câteva observații. De câțiva ani suntem într-o etapă de um, expansiune monetară uh, și de politică monetară foarte relaxată și când uh, analizăm asta, vedem că politica monetară a BCE uh, trasează o linie a inegalității în Europa. Nu toate societățile sunt societăți de acționari. Multe societăți din Europa sunt societăți de uh, persoane care economisesc, iar economiile acestea se topesc. Iar uh, uh, modelul de afacere al băncilor este afectat de această politică monetară. Și ce fac băncile ca răspuns? Impun taxe sau cu mm, onorarii suplimentare um, celor care economisesc. Tocmai de aceea un apel către cei noi aleși la BCE, pe care îi sprijinim noi de la uh, PPE, să, uh, apelul nostru este să fie o voce pentru aceste argumente la BCE. ne întrebăm dacă uh, obiectivul de inflație de 2% este în continuare uh, relevant și dacă trebuie atins cu orice preț. Sper că modificările uh, de personal actuale și această dezbatere vor putea fi legate de o schimbare a cursului BCE. Le urez mult succes! Mulțumim foarte mult! Am să-i dau cuvântul domnului Marquez, două minute. E o mică problemă tehnică. Yep, now it's okay. Acum funcționează. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. Avem o agendă um, ambițioasă acum pentru viitorul Europei și trebuie să obținem rezultate. Așteptăm din, părția, din partea Băncii Centrale Europene și din partea Comitetului Său Executiv, din partea președintelui și celor numiți, să joace rolul pentru atingerea priorităților europene. Trebuie să avansăm să cădem de acord și în legătură cu lucrurile mai mici și în legătură cu reformele ambițioase. Nu putem să continuăm să um, pariem pe prelungirea acestui ciclu economic fără să facem nimic altceva. Nu ne putem baza doar pe politica monetară, care e foarte importantă, dar nu e suficientă. Avem nevoie de un plan de investiții ambițios și trebuie să creăm un buget pentru stabilizare de care vom avea nevoie în momente dificile care vor veni mai devreme sau mai târziu. Trebuie să acționăm în lupta împotriva schimbărilor climatice, în economie, dar și pentru coeziunea socială. BCE-ul are un rol important de jucat și trebuie să analizăm mandatul ținând cont de prioritățile moderne ale Uniunii Europene. Dar acest, acești membri ai Comitetului Executiv vor fi, vor fi răspunzători pentru angajamentul președintei de a continua cu politica monetară uh, Um, în următoarea perioadă, pentru că Aici se va face diferența. Dacă din partea Băncii Centrale Europene și din partea Consiliului său executiv avem încrederea, obținem încrederea că politica monetară va continua să se adapteze și apoi va trebui să facem reforme în restul politicii economice. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum are cuvântul domnul Ernest Urtasun. Două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Măsurile neconvenționale ale Băncii Centrale Europene au menționat euro uh, prin linia de plutire. Fără ambiție statelor uh, membre, BCE-ul a trebuit să apere moneda unică uh, nu se poate spune că aceste măsuri nu au fost legale, așa cum fac unii, pentru că cei care au ajuns până la Curtea de la Luxemburg uh, uh, au aflat din partea tribunalului că toate măsurile luate de BCE au fost uh, legale. Dar, bineînțeles, nu trebuie să uităm riscurile legate de anumite aceste măsuri, de exemplu, bula de pe piața imobiliară sau alte tipuri de efecte, cum ar fi destabilizarea pieței financiare și așa cum va face BCE-ul în următoarele luni, trebuie să se evalueze întreaga politică monetară pentru a adapta și a ține cont uh, de efectele sale privind schimbările climatice. Știm că Uh, s-au cumpărat uh, active luni și luni de zile de către bani de, și trebuie să se termine și acest lucru. Uh, numirea domnului, domnului Paneta și a doamnei Schnabel sunt, va fi sprijinită și de grupul nostru pentru că ei sunt capabili să facă parte acestor provocări, dar adaug și că nu putem să continuăm fără să se prezinte liste paritare de candidați. Poza cu doamna Lagarde cu peste 20 de bărbați în jurul ei și ea singură femeie ca președinte a BCE-ului este o insultă. Așa cum s-a spus, sunt femei excelente, foarte bine pregătite, bune profesioniste pentru a ocupa uh, posturi uh, de prim ordin în instituțiile europene și este de responsabilitatea Parlamentului European și a tuturor uh, instituțiilor să garanteze acest lucru. Deci în viitor, așa cum a cerut deja Parlamentul, dorim liste paritare pentru a garanta această egalitate de gen. Dacă nu, dacă Consiliul continuă uh, să se facă că nu aude ce zice Parlamentul, vor fi mai multe probleme pentru a fi confirmați în funcție alți membri. Deci, sper că vom primi uh, liste de candidați și, uh, și bărbați și femei în egalitate. Vă mulțumesc. Urmează acum mm, domnul Juvan. Monsieur Comisar. Doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, am văzut competențele și cariera celor doi candidați propuși. Nu mi se pare, deci, că am putea să ne opunem acestor, uh, candi- acestor candidaturi în condițiile în care alți candidați uh, poate că nu sunt așa de bine pregătiți. Însă îmi pun problema diversității acestui Consiliu de Administrație. Uh, Uh, stagnarea de care dă dovaie, acea inflație nerealistă fixată la 2% anual, uh, tendința către moneda virtuală, uh, tot mai multe intervenții monetare care înseamnă și efecte asupra politicilor sociale ale statelor membre. Sunt politici noi uh, Uh, pentru că ne găsim într-un context economic și monetar nou. Peste tot în lume teoriile neoclasice au eșuat, peste tot teoriile de liber schimb și pro-globalizare au eșuat și ceea ce a făcut ca Boris Johnson și Trump să fie ales sunt factori care se vor vedea în curând și în Europa suveranitatea, naționalismul economic sunt uh, caracteristicile acestui noi lumi economice și monetare. Iată de ce atunci când eu vorbesc despre diversitate, îmi pun o întrebare și vă pun o întrebare. Nu ar fi oare necesar ca Consiliul de Administrație al BCE să conțină uh, experți în economia digitală? N-ar trebui ca aici să facă parte uh, experți în științe politice care să ne amintească că moneda ca fundament al suveranității naționale este un instrument mereu politic și care este un barometru al, al încrederii și stabilității sociale și în perspectiva ecologiei, o monedă nu va fi durabilă, sustenabilă într-o lume care nu este nici ea durabile și eu, ca specialist al ecologiei, mi-ar place să avem și aici reprezentanți în acest Consiliu de Administrație, care până una alta nu prea este așa de divers. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul McCarthy. Două minute. Mulțumesc. Știm că BCE va face o revizuire strategică. Salut apelul să se folosească stimul fiscal pentru a comple completa politica monetară, însă ne dăm seama de ironia uh, faptului că BCE a fost principalul factor în austeritate și în același timp a avut o politică monetară cât se poate de relaxată. Revizuirea BCE trebuie să Um, constituie o analiză serioasă a impactului politicilor BCE în toată zon, eurozona, inclusiv bula imobiliară care scoate de pe piața imobiliară o generație întreagă. Politicile BCE au ajutat la creșterea uh, bunăstării și uh, averilor unei minorități și nu au făcut nimic pentru uh, Uh, cei cu mai puține mijloace financiare. Trebuie să uh, se creeze un sistem de investiții directe în domeniul uh, verde și să se ia în considerare plăți directe către menaje. Văd că a sosit domnul Castaldo în sală, spune doamna președinte, îi dau cuvântul doamnă președintă dragi colegi aș dori să adaug uh, câteva considerații în legătură cu numirea lui Fabio Panetta în calitate de membru al Comitetului Executiv al BCE. Este un uh, profesionist de prim ordin, o figură recunoscută, o personalitate recunoscută pentru competența sa în sectorul uh, bancar. Chiar la BCE a participat în mod regulat la reuniunile Consiliului Comitetului Executiv împreună cu președintele Băncii Italiei și uneori l-a înlocuit recent a făcut parte din Consiliul de Supraveghere al Sistemului European de Supraveghere Bancară. Um, a fost un observator în momentele cele mai dificile din cadrul crizei economice și financiare, a analizat cauzele și scenariile acesteia. Um, are competență și corectitudine uh, și a sprijinit întotdeauna interesele europenilor. Ehm, momentul este delicat. În Consiliul Director ehm, sunt eh, o serie de eh, ehm, provocări, cum ar fi schimbările climatice la criptomonede sau controlul în ceea ce privește uh, spălarea de bani până la uh, Uniunea Bancară. Sunt sigur că domnul Panceta a fi întotdeauna la înălțirea principiilor pe care le-a apărat de-a lungul întregii sale cariere. Mulțumesc! Mulțumesc și acum urmează domnul Haider. Nu, scuze, mai întâi domnul Tang. Două minute. Mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule comisar Gentiloni. Uneori, uneori o fotografie spune mai multe decât mii de cuvinte. Uh, E vorba de celebra fotografie deja a doamnei uh, uh, Lagarde împreună cu membrii Consiliului de Administrație de la BCE și uh, parcă pare o pictură din uh, vechii flamanzi. O vedem pe doamna Lagarde însoțită, înconjurată de 24 de bărbați. Este oare un tablou din 2019? Eu mă gândeam că poate cel puțin este o imagine de, de, din anii 50 sau 40 de la părinții fondatori și nu a epocii în care am ales-o pe prima ministră finlandeză. Este foarte clar că unele lucruri parcă ne scapă astăzi. O fotografie asta însă trebuie să ne trezească. Lupta pentru egalitate de gen rămâne de actualitate, ne vizează pe toți. Iată de ce nu numai eu personal, ci și toți socialdemocrații din Parlamentul nostru cere Consiliului să uh, propună mereu doi candidați pentru pozițiile BCE, un bărbat și o femeie. Uh, știu că nu este simplu pentru că Eurogrupul este cel care propune, care din toți membrii săi 90 Uh, are doar un, uh, o femeie ca membru, dar uh, dacă Consiliul nu își actualizează procedurile de nominalizare pentru a fi demn de secolul 21, ce putem să facem? Cum să avem hotărâri echitabile, juste, în momentul în care jumătate din populația noastră este exclusă din procesul de luare a deciziilor? Cum se poate banca să ducă la crearea unei economii uh, uh moderne când uh, prezintă imagini din uh, vremuri de mult uh, apuse? cei doi nominalizați și propuși, pe, pe ei laud, au multe de făcut și sper că lucrurile se vor mișca în continuare. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul Haider. Două minute. comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. BCE strânge rândurile. Și din uh, perspectiva doamnei Lagarde este de înțeles asta, pentru că devine din ce în ce mai clar cât de devastatoare este această politică de rata dobânzii scăzute în Uniunea Europeană. Cei care economisesc sunt practic expropriați. Uh, prețurile la imobiliare și la chirii cresc până devin de neplăcut, de neplătit uh, se creează diviziuni, tensiuni sociale. Pensiile a milioane de cetățeni europeni sunt Uh, amenințate. Stabilitatea prețurilor, asta este treaba BCE, dar ea nu are nimic de a face cu această politică. Cei care câștigă sunt guvernele falimentare și speculanții. Și în, a, în, de la, la BC se pare că nu e nevoie de uh, critici constructive, ci de obediență. Și asta se pare că o recomandă pe doamna Schnabel. Uh, Uh, trei membri uh, din comitetul executiv al BCE și-au dat uh, demisia din acesta tocmai ca protest față de politica actuală. Deci, obediență. Asta va fi important și în viitor în BCE. Doamna Lagarde a anunțat că dorește să folosească BCE pentru investiții verzi dar cu asta se uh, îndepărtează foarte puternic de mandatul BCE. Uh, interesele cetățenilor nu mai contează, BCE-ul devine în sfârșit o uh, organizație de lobby pentru speculanți. Și din ce s-a făcut până acum și din, ce, din modul în care s-a exprimat, nu putem ajunge la, decât la concluzia că și doamna Schnabel nu va face decât să participe la același uh, tip de activitate. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Evelyn Regner, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, stimate domnule comisar. Noi, femeile, suntem jumătate din populația uh, lumii și uh, merităm jumătate din brutărie, nu o bucată de prăjitură. Fie că e vorba de BCE, de EBA, ESMA, EIOPA, uh, și așa mai departe, femeile trebuie să fie reprezentate și nu în câte un mic post uh, pentru care s-a luptat din greu. Cu toții am văzut această imagine uh, cu doamna Lagarde uh, singura într-un grup enorm de bărbați. Nu corespunde cu imaginea secolului 21. Avem nevoie de femei, femei deștepte, dar și de bărbați deștepți la toate nivelurile de luare a deciziilor. Vrem și trebuie să participăm la luarea deciziilor. În loc să fie vorba de excepție, trebuie să fie uh, regula să avem echipe mixte. Când vine vorba de a stimula economia cu banii noștri, când vine vorba de a lupta împotriva um, prevederilor fiscale foarte stricte, când vine vorba de investiții verzi. Avem nevoie de uh, persoane competente. Deci, stimați domni, mai faceți loc uh, și femeilor. Um, domnule comisar, vedeți că procedura de numire este șubredă. Sprijiniți-ne pe noi în Parlamentul European să reușim să reformăm această procedură de numire. Mulțumim, doamnă Regner, spune doamna președinte. Are cuvântul acum domnul Gunnar Beck, un minut și jumătate. Stimați uh, uh colegi. La mijlocul lui noiembrie, doamna Schnabel pe Twitter uh, le cerea economiștilor să se lase de declarații care afectează BCE-ul, pentru că astfel de critici ar afecta euro. La fel, uh, în ceea ce privește um, pro, protestele celor care economisesc în Germania și care au rată de dobândă negativă. Dumnezeu a spus că uh, sunt niște ignoranți. Cu politica sa monetară, BCE a, cre- a creat cele mai mari taxe, cele mai, cea mai mică creștere și cel mai mare număr de șomeri. BCE-ul în propriul său Financial Stability Review a recunoscut că uh, Uh, politica sa a dus la o mai mare îndatorare a întreprinderilor și statelor în uh, statele în criză. Conform BCE, politica acesteia i-a costat uh, pe depozitarii din Germania din 2010 cam 50 de milioane de euro, rată dobândă pierdută bani pe care i-a aruncat pe fereastră BCE pentru a uh, crea uh, bani noi. Mulțumim, domnule Beck. Are cuvântul domnul Krach, un minut și jumătate. Frau Präsidentin, Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, am ascultat cu interes dezbaterea, mai ales din partea colegului Berger de la PPE, care ne-a explicat că există două tipuri de societăți. Societățile acționarilor și societățile depozitarilor, celor care fac economii. Iar candidatul Fabio Paneta, la audierea sa, a spus că regulile BCE nu se potrivesc pentru a salva băncile din Italia și are dreptate, însă același, acest lucru ne arată și că o monedă unică nu, nu este adecvată când se lovesc diferite școli de gândire și diferite sisteme economice. Să ai această realitate a, econ- a sistemelor economice diferite și în același timp să saluți numirea, aceste noi numiri uh, este pentru mine un mister. Domnul uh, Fabio Panetta este clar că îi reprezintă, pe, reprezintă societatea proprietarilor și acționarilor. Însă, și înțeleg de ce a fost propus, dar de ce Germania o propune, tot pe, uh, o propune pe doamna Schnabel, care apără aceleași interese și nu pe cei care fac economie în Germania, uh, Asta rămâne probabil misterul guvernului german. Socialiștii, stimată doamnă Regner, uh, tot spun asta. Uh, um, Doamne Regner, aș vrea să vă spun, e vorba de bani, nu de jumătate din brutărie și depinde de calificări. Însă, bine, poate ca socialiști mai degrabă vă place să mâncați prăjitură decât să vă gândiți la economie. Mulțumesc, spune doamna președinte. Continuăm cu procedura intervențiilor spontane, dar nu avem solicitări, deci dau cuvântul direct domnului Gentiloni. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a trage de concluziile acestei dezbateri, cred că Trebuie să-i mulțumesc lui Benoît Carré pentru tot ceea ce a făcut în calitate de membru al Comitetului Executiv al BCE în ultimii 8 ani. Suntem recunoscători și lui Sabine Lautenschläger pentru contribuția ei în calitate de membru al Comitetului Executiv al BC-ului și pentru rolul său um, în um, crearea și pilotarea supravegherii bancare în UE. După cum știți, um, nu suntem implicați în procesul de numire a, a membrilor, dar apreciem faptul că Apreciem calificările celor doi noi membri și sprijinim prioritatea Parlamentului European, repetată de mai mulți eurodeputați, ca să existe un echilibru de gen mai adecvat în cadrul băncii și în toate organismele noastre din guvernanță economică. Ascultăm punctele de vedere cu mult interes și când vine vorba de politica macroeconomică în zona euro și astăzi a fost o astfel de oportunitate și doresc să adaug o singură observație în legătură cu acest lucru. Cred că în ultimii ani povara stimulării economiei europene a căzut prea mult pe umerii politicii monetare în zona euro. Pentru un mix de politici mai echilibrat și mai eficient, uh, ar trebui să se facă și reforme structurale și politică fiscală. Politică fiscală, fără să uităm uh, uh, durabilitatea um, datoriilor publice, mai ales în țările cele mai îndatorate, poate să facă să crească creșterea la nivel intern. Doamna președinte Lagarde a subliniat acest lucru în fața Parlamentului recent și sunt absolut de acord cu dânsa. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, stimați deputați. Vă mulțumim, domnule comisar, s-a încheiat dezbaterea și uh, votul va avea loc mâine. Și acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral în legătură cu echitatea fiscală într-o economie digitală, digitalizată și globalizată, BEPS 2.0. Vreau să vă aduc aminte că pentru a lua cuvântul uh, Uh, la Catch the Eye și pentru a pune întrebări cu cartonașul albastru puteți folosi modalitatea obișnuită și uh, procedura electronică. Aveți instrucțiuni la intrarea în hemiciclu. Și acum dau cuvântul doamnei um, Irene Tinali. Vă rog. Dear Commissioner. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Domnule președinte, 240 de miliarde de euro conform estimărilor OCE, OCDE. Acestea sunt lipsurile la vestisteria statului din um, deci bani care nu intră ca impozite. Iar un studiu din 2016 arăta că 40% din profiturile companiilor au fost deplasate în paradisurile fiscale de-a lungul anilor. Pentru multe uh, Eh, multe state, asta înseamnă venituri pierdute care ar putea fi folosite de altfel pentru a acoperi nevoi de educație, sănătate, servicii publice și pensii, fără a mai vorbi despre investiții în infrastructuri fizice și digitale și toate aceste lucruri care îi ajută pe oameni și pe eh, companii, pe firmele mai mari sau mai mici. Toată lumea ar trebui să contribuie la aceste eforturi, dar cetățenii, consumatorii și MM-urile aceștia își plătesc într-adevăr uh, impozitele și taxele. Uneori acestea se ridică la 40 sau chiar mai mult la sută din veniturile lor. Pe de altă parte, multe companii multinaționale nu fac acest lucru absolut deloc. Este inacceptabil. Pentru că E vorba de chestiuni de justiție socială, dar și de distorsionarea pieței și de o competiție sau concurență neloială. Vorbim despre un teren de joc echitabil, uh, dar de fapt astăzi în chestiuni fiscale nu așa se prezintă lucrurile. Bineînțeles că dorim să existe eficiență, dorim să existe spirit inovator, dar asta trebuie să se petreacă într-un cadru fiscal care aplică aceleași reguli fiscale tuturora. Iată de aceea salutăm angajamentul a 130 de țări care la nivelul OCDE s-au angajat să reformeze sistemul. În numele Comisiei eh, Econ prezentăm astăzi o rezoluție și întrebare orală pe marginea acestei reforme, solicitând Comisiei și eh, statelor membre să acționeze împreună și în mod ambițios pentru o poziție a UE în negocieri. Mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa aici, pentru că ne răspunde la întrebări, printre care prima întrebare, cum intenționează Comisia să se asigure că va exista o poziție comună în discuțiile internaționale? Uh, Uh, în ce privește evoluția fiscală într-o lume digitală. Apoi, cum uh, Comisia se va asigura că discuțiile uh, internaționale în curs în ce privește pilonul 1 sunt coerente și consecvente în raport cu propunerile UE în acest domeniu și, în al treilea rând, cum pregătește Comisia punerea în aplicare a rezultatelor unor astfel de discuții internaționale și dacă nu există un astfel de acord internațional, din păcate, când și sub ce formă va acționa Comisia pentru a se asigura că va exista într-adevăr o reacție europeană coordonată. Parlamentul așteaptă ca Comisia să aibă un rol activ. Europa poate să facă multe în această dezbatere, să orienteze, numai dacă suntem însă uniți și vorbim în același glas cu această inițiativă. Parlamentul intenționează să-și exprime pozițiile pe două puncte principale. În primul rând, trebuie să reformăm alocarea drepturilor de impozitare, mergând dincolo de conceptul de prezență impozabilă prezență uh, reală, fizică și uh, dincolo de interacțiunile de, de pe piața digitală. Apoi, noi dorim o rată minimă care să fie fixată pe un teren echitabil care să nu ducă la deplasarea profitelor dintr-un loc în altul și pentru a nu primejdui concurența. Conform statisticilor OCDE eh, fiscale, există țări unde rata de impozit pe venitul întreprinderilor este aproape zero. În concluzie, dragi colegi, domnule comisar, a venit momentul să ne modernizăm regulile fiscale ca să ne asigurăm că și companiile mari își plătesc eh, impozitele în, în proporția care se cuvine și acolo unde se realizează profitul. Nu dorim să sufocăm uh, economia digitală sau să o separăm de restul economiei, ci dorim ca să se plătească impozitele la locul în care, în care ele se regenerează acestea. Nu trebuie să permitem distorsionarea concurenței, nu trebuie să descurajăm finanțarea serviciilor publice prin aceste impozite lipsă și trebuie mai multă Uh, egalitate fiscală, iar nu trebuie ca uh, consumatorii și lucrătorii să fie cei care plătesc cel mai mult din aceste taxe. Nu este cinstit. Uh, cetățenii doresc o echitate a fiscalității și o dreptate în acest domeniu. Trebuie să le dăm și lor dreptate. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul Gentiloni. Vă rog frumos. Uh, thank you, Madam President. Honorable. Mulțumesc, doamnă președinte stimați uh, deputați, și vă mulțumesc, doamnă Tinali, pentru faptul că ați pus pe ordinea de zi uh, reforma cadrului internațional în domeniul impozitării. Întrebările dumneavoastră arată cât de importante sunt aceste chestiuni pentru comisiile Econ și taxe și nu numai. Salut și munca depusă până acum. Oricare ar fi soluția la care se va ajunge, Comisia uh, are o apără o perspectivă europeană despre care aș dori să vă vorbesc mai mult. Este important să continuăm să lucrăm în paralel la modernizarea regulilor uh, cu privire la taxarea corporativă. Întâi, să taxăm activitățile digitale efectuate fără prezență fizică. Asta se referă, referă la realocarea drepturilor uh, de, de impunere, pilonul 1. Apoi, abordarea ex, uh, concurenței fiscale excesive în ceea ce se numește pilonul 2. Pentru a face față acestor provocări și a se ajunge la un acord global, trebuie să găsim o soluție globală care să Um, reușească să înțeleagă modelele de afaceri uh, în domeniul digital, mai ales pe cei care acționează într-o jurisdicție fără o prezență, digital, fără o prezență fizică. De asemenea, trebuie să uh, închidem lacunele existente în ceea ce privește BEPS, uh, și pe lângă asta să lucrăm la o soluție, pe lângă uh, a lucra la o soluție globală, obiectivul nostru este să negociem rezultatul cel mai bun pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană. Doresc de asemenea să mă asigur că specificitățile pieței unice sunt respectate în orice fel de soluție care ar apărea în urma discuțiilor internaționale. Întotdeauna acționăm în interesul întreprinderilor europene și spre binele cetățenilor europeni. Tocmai de aceea ne dorim să atingem aceste obiective fără să impunem complexitate suplimentară întreprinderilor. Este esențial ca noile reguli să fie simple și ușor de administrat. De asemenea, trebuie să ofere resurse să permită ca resursele uh, suplimentare să fie redistribuite cetățenilor. Este important să înțelegem impactul economic al uh, opțiunilor propuse în ambii piloni astfel încât statele membre să iau o decizie în cunoștință de cauză. Rezultatele preliminare ale analizei uh, economice cu privire la venituri până acum sunt destul de încurajatoare. Arată că Uniunea Europeană ar putea beneficia de pilonul 1 și că toate statele membre ar avea de câștigat în, de, în ce privește pilonul 2. Comisia a solicitat acum statelor membre să ofere datele pentru raportul specific pentru fiecare țară pentru a-și putea detalia analiza economică. În concluzie, dacă se ajunge la un acord global pentru ambii piloni, Uniunea Europeană va trebui să decidă cum acest acord va fi implementat la nivelul Uniunii Europene. Dacă nu se ajunge la un acord sau se ajunge la un acord uh, mai restrâns uh, până în 2020, la nivel internațional, este clar că există uh, o justificare puternică pentru acțiune la nivel european, iar Comisia va acționa pornind de la această premisă. Mulțumim, spune doamna președinte. Acum, în numele grupului PP, are cuvântul domnul Ferber, timp de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. În primul rând, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru acest angajament clar pe care tocmai vi l-ați uh, asumat. Mi se pare foarte important ca multe lucruri pe care le-am uh, discutat în fostul mandat, în uh, comisii speciale și comisii de anchetă, să ducă la o soluție. Și, bineînțeles, cea mai bună soluție este cea internațională, pentru că um, problemele uh, fiscale și de taxare nu se opresc la granițele Uniunii Europene, mai ales în domeniul digital, el, provocările sunt internaționale și trebuie să găsim soluții și abordări la nivel internațional. Tocmai de aceea salut um, ideea ca statele membre să devină active, dar și alte jurisdicții, de exemplu Statele Unite ale Americii, care joacă un rol, bineînțeles, enorm în domeniul digital. Trebuie să ne detașăm de această idee a unei uh, firme fi, sau de unei prezențe fizice cu Um, fabrici, utilaje și așa mai departe. În economia digitală nu contează deloc unde ți-e sediu, alte lucruri uh, sunt importante și uh, din păcate, de multe ori, firmele decid unde să-și stabilească sediul în funcție de uh, cât de taxate vor fi. Uh, însă trebuie spus de asemenea că uh, trebuie să facem ordine și în propria ogradă. Trebuie spus că și în Uniunea Europeană avem o concurență în detrimentul propriilor parteneri din Uniunea Europeană. Deci uh, și în Uniunea Europeană trebuie să ne abordăm problemele și fac apel la Comisie să abordeze asta cu uh, cu forță, nu numai în cadrul uh, politicii de concurență și în ceea ce privește ajutoarele de stat, ci și dumneavoastră, ca comisar, trebuie să abordați aceste elemente ce țin de impozitare. Trebuie să eliminăm propriile paradisuri fiscale și asta ne va permite și să negociem cu alții din această lume. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum, în numele grupului SND, am să dau cuvântul domnului Fernandez. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Acum câteva minute am discutat despre politica monetară a BCE. Nu am discutat despre care trebuie să fie politica sa ca reacție la deciziile altor bănci centrale. Nu am discutat nici ce trebuie să facă uh, um, când vine vorba de intrarea sau ieșirea de fluxuri de capital sau în legătură cu nivelurile rezervelor nu am făcut-o pentru că am obținut suveranitate europeană în politica monetară. Un lucru pe care statele națiuni nu-l aveau în anii 90, când sistemul monetar european uh, a intrat în faliment, când băncile centrale și statele membre, în exercițiul așa numitei suveranități, erau incapabile să-și gestioneze politica monetară. Avem azi acest lucru, grație politicii fiscale, pentru că bazele de impozitare sunt mai mobile ca niciodată. Astăzi, marile firme multinaționale, firmele mari din domeniul digital, Um, mută beneficiile dintr-o um, jurisdicție în alta, profită de, profite de toate posibilitățile oferite de legislațiile naționale ca să nu plătească impozite și statele uh, nu au suveranitatea formală în politica fiscală, chiar dacă o au la nivel legislativ. Și despre asta e vorba cum să replicăm succesul pe care l-am avut politica americană la politica fiscală și avem nevoie nu doar de o coordonare, avem nevoie de, baze, de o bază minimă de impozitare um, în uh, impozitul pe um, societățile comerciale. Avem nevoie de o bază comună de fiscalitate în mișcările de capital. Avem nevoie de norme comune și de um, un control din partea Comisiei controlată de Parlament pentru ca cetățenii să aibă certitudinea că problemele lor sunt gestionate de cineva și nu sunt în mâinile acestei nebuloase care sunt piețele. Avem nevoie de un acord la OCDE și dacă nu se va ajunge la un acord, Uniunea Europeană trebuie să acționeze ca să um, ne recuperăm suveranitatea fiscală. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum din partea grupului Renew are cuvântul domnul Garicano. Patru minute. Ah, doamnă președinte. Domnule Gentiloni, vă voi da cifre pe care nu vă vine să le credeți. Anul trecut Apple a plătit în Spania 4 milioane de euro impozit pe firme, dar a câștigat 394 de milioane. Facebook a plătit 800 și ceva de mii de euro. Și Netflix, domnule Gentiloni, a plătit, dragi colegi, 3146 de euro impozite pe firme, 3000. Și a câștigat și ce probabil ar fi fost veniturile veniturile Netflix ar fi fost suficiente să plătească toate impozitele firmelor din Spania dar uh, nu sunt excepții, din potrivă, sunt, excep- sunt exemple ale modului în care multinaționalele evită să plătească impozite în Uniunea Europeană. Cum putem să le cerem cetățenilor, domnule Gentiloni și firmelor mici să-și plătească impozitele dacă permitem celor care câștigă cel mai mult să nu o facă? Cum vom finanța Uh, sistemele de securitate socială dacă cei care plăte- câștigă cei mai mulți bani uh, nu contribuie la sistemele noastre de securitate socială? Cum putem să apărăm piața liberă dacă regulile nu sunt aceleași pentru toată lumea? Dragi colegi, aceasta este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Cetățenii sunt cu ochii pe noi și speră să găsim o soluție justă. Nu putem să ignorăm faptul că globalizarea și digitalizarea au schimbat lumea. Așa cum a spus și domnul Ferber, continuăm să facem față provocărilor secolului 21 cu reguli din secolul 19. Nu mai putem aștepta. Fiscalitatea trebuie să se adapteze noilor reguli. Rezoluția dorește să existe reguli pentru ca uh, impozitarea să fie mult mai mult legată de veniturile obținute, ca să existe o adevărată concurență pe piețe între întreprinderi și această inițiativă trebuie să fie adoptată la nivel global. O singură țară nu poate să facă nimic pentru a lupta împotriva evitării plătirii taxelor. De aceea trebuie să obținem cooperarea statelor membre dincolo de Uniunea Europeană. Și, așa cum a spus doamna Tinali, nu e vorba doar de a vorbi despre impozitarea firmelor din domeniul digital. E mult mai mult de atât. E vorba de toate firmele multinaționale. De aceea, obiectivul nostru este să, să obținem o soluție globală la nivelul OCDE. Credem că este formula adecvat, dar așa cum ați spus, domnule comisar, și vă mulțumesc pentru angajamentul luat în fața noastră, dacă OCDE-ul la sfârșitul 2020 nu e capabilă să acționeze, trebuie să acționăm, să acționăm noi și vă asigur că noi suntem um, uh, hotărâți să o facem trebuie să acționăm și Uniunea Europeană trebuie să pună capăt acestei situații atât de injuste. Rezoluția este fundamentală pentru că permite Uniunii Europene să vorbească cu un singur glas în această dezbatere și transmite un mesaj clar că suntem pentru justiția fiscală. Nu vom accepta ca um, firmele mici sau uh, uh persoanele independente să plătească mai multe impozite decât multinaționalele. Avem nevoie de o piață liberă pe care toată lumea să respectă regulile și să ne apărăm securitatea socială și resursele necesare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, din partea verzilor, are cuvântul domnul Sven Giegold. Trei minute și jumătate. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. De peste 20 de ani, de când eram eu la universitate, mă lupt pentru echitate fiscală la nivel internațional. Pentru regu- să stabilim într-o lume globalizată, ă, standard de transparență, o ă, rată minimă de impozitare. Să avem și pentru cei mai dezavantajați de globalizare ă, standarde egale. Și mă doare când văd cifrele comisiei. Văd că toate eforturile pentru cooperare fiscală la nivel internațional uh, au dus numai la un rezultat în care abia am reușit uh, să um, într-o situație în care uh, întreprinderile în medie plătesc mai puțin de 20% taxe. Și știm că mai ales marile întreprinderi sunt cele care reușesc să se sustragă de la plata taxelor. Și nu trebuie să subestimăm efectele destructive ale acestei inegalități fiscale. Uh, este afectată și amenințată ideea uh, economiei de piață socială, care tocmai pe această idee se bazează, că toată lumea pe o piață este supusă acelorași reguli și afectează și ideea pieței unice europene, pentru că avem o piață unică în care în unele state membre întreprinderile nu plătesc uh, taxe aproape deloc și în altele plătesc foarte mult. Iată, lipsește legitimarea um, cooperării noastre economice. Iar cetățenii ne tot spun, au senzația că suntem supra-solicitați, depășiți de această problemă. De zeci de ani vorbim despre asta și nu reușim să ajungem la o soluție. Și asta uh, duce la o uh, punere sub semnul întrebării a legitimității a Comisiei, dar și a Parlamentului European, chiar dacă noi de mult timp spune că, spunem că ne dorim o altă politică. Ce am reușit să obținem? Am reușit ca la nivel internațional să se restrângă secretul bancar, pentru ca cel puțin persoanele fizice să nu mai poată să-și uh, mute banii în Elveția, banii câștigați altundeva. Însă, pentru întreprinderi n-am reușit. La întreprinderi vedem în continuare milioane de întreprinderi căzuță, poștală mm, cu, care constituie sedii în locuri în care nu are loc nicio activitate și unde nu se plătesc nici taxe. Însă nu este suficient să facem mici pași. Ceea ce am reușit să obținem ă, în Comisia Juncker, ă, directiva împotriva evaziunii fiscale, directivele 1 și 2 împotriva evaziunii fiscale, ă, conține aceste directive atâtea uh, lacune și um, posibilități de, de evaziune încât nu valorează nici cât hârtia pe care sunt imprimate. Este tocmai de aceea atât de important să stabilim rată de impozitare minimă, care să arate care este rata minimă. Uh, Uh, și care este limita inferioară. Și este trist că um, creștini democrații, democrații refuză să accepte această idee. Parlamentul austriac, de exemplu, a reușit să uh, în Parlamentul austriac creștini democrații au renunțat la această opoziție, a venit momentul ca întregul Consiliu să o facă și să adopte un, uh, o rată minimă de impozitare. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum, în numele grupului ID, are cuvântul domnul Beck. Mulțumesc, doamnă președinte. Toată lumea se plânge că avem dumping fiscal și că întreprinderile uh, mari plătesc prea puține uh, taxe. Parlamentul European tocmai de aceea își dorește o politică fiscală uh, Uh, generalizată și cu autoritate fiscală. De asemenea, Parlamentul dorește să se elimine principiul unanimității în chestiuni fiscale. Intenția este clară. În primul rând, se dorește uh, să se elimine uh, sau să se slăbească autoritatea și suveranitatea statelor. Se creează autorități europene pentru a le slăbi pe cele naționale. Însă devin atot puternice așa numitele instituții uh, independente, BCE, curțile de justiție. Dar, practic, de fapt, sunt instituțiile care nu sunt trase la răspundere, pentru că nu pot fi trase la răspundere de alegători, însă uh, stabilesc politica economică. Apoi, dorim uh, să se încalce legea, pentru că tot ce ține de domeniul fiscal necesită unanimitate. Tocmai de aceea, um, Parlamentul dorește să nu se țină cont de articolul 113 din tratate pentru care vorbește despre unanimitate. Apoi, în Uniunea Europeană sunt cele mai ridicate taxe din întreaga uh, OCDE, dar acești bani sunt plătiți, plătiți uh, sunt folosiți pentru a-i ajuta pe migranți și a salva băncile un exemplu fiind Germania. Să revenim la realitate. Cetățenii își doresc mai multă democrație și stat de drept, nu taxe mai mari uh, cu, pentru a finanța fantezii de salvare a lumii și o monedă care nu poate rezista. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul Ronța. Un minut și jumătate mult, doamnă președinte, domnule comisar. Cred că cu toții suntem de acord că evitarea fiscală, planificarea fiscală agresivă, aceste practici, precum și evaziunea fiscală, sunt lucruri absolut inadmisibile. G20 și OCSE-ul uh, acționează OCD-ul a, a, acționează foarte bine, însă e nevoie de a se obține un consimțământ și pe plan uh, național. Statele trebuie să accepte aceste schimbări care vor influența mult uh, economia, mai ales în țările dezvoltate. Avem nevoie de principii solide, clare și pe asta pe baza unor analize cât se poate de clare. Rezoluția Parlamentului nu mi se pare prea coerentă în acest sens. Îmi pare bine că avem acest al doilea pilon pe care îl apreciez, unde se vorbește despre uh, impozitarea uh, și prezența impozabilă, deci acolo unde se realizează profitul. Însă, în realitate, lucrurile nu se petrec chiar așa. Pentru că, până la urmă, firmele vor fi cele care vor trebui să uh, demonstreze să arate că atunci când uh, exportă bunuri uh, și servicii în străinitate trebuie să se supună anumitor obligații fiscale de tot felul. Astăzi se vorbește în Europeană de pildă despre ajutoarele de stat și Poate că am putea găsi noi uh, soluții pentru anumite state membre uh, ar putea fi găsite. E important însă să ne angajăm uh, cu toții în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Rozința. Acum urmează domnul Gusmao, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, acest text uh, este, da, un efort pentru a lupta împotriva acestor mari companii multinaționale care, neplătind taxele și impozitele, reprezintă o pierdere imensă la buget. Aceste pierderi, în parte, sunt suportate de către contribuabilii obișnuiți care plătesc pe salariile lor, dar vedem că și investițiile publice în statele membre se degradează în permanență. Pe de altă parte, se încalcă grav uh, principiile de solidaritate între statele membre. Sunt unele state uh, care, din punct de vedere fiscal, uh, realizează niște mișcări extrem de agresive, văduvind alte state de aceste venituri fiscale. Se tot vorbește despre concurență loială, de teren de, jo- de joc echitabil, dar vedem că tocmai această concurență echitabilă nu este absolut deloc uh, respectată și vedem uh, firme care se găsesc în aceeași jurisdicție fiscală, precum, pe, iar altele care fug de aceste obligații și găsesc alte tertipuri. Suntem decepționați că în acest text nu se spune că atunci când se vorbește despre rata minimă de impozitare europeană, uh, nu se face aluzii la un adevărat sistem fiscal european, pentru că vom vedea că lucrurile se vor schimba, dar nu în mod uh, fundamental. Însă un lucru poate fi spus, care este absolut evident, și anume că cei care au propus această rezoluție consideră că Uniunea Europeană trebuie să ia niște inițiative uh, în acest uh, sens și atunci nu cred că cineva va putea să spună că această bătălie nu merită să fie purtată, însă trebuie să ne punem de acord. Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea independenților, domnul Nicolau Alavalanos. Czas wystąpienia półtorej da. minut. Da. Δίκαιης φορολόγησης. Vorbim despre fiscalitate echitabilă, dar uh, bătălia e dură pentru a impune firmelor uh, um, um, din țări terțe uh, care controlează uh, sectoare ale economiei, cum ar fi economia digitală, piața energiei sau investițiile ecologice. Deci a vorbi despre o um, fiscalitate echitabilă este o grumă de prost gust, pentru că vedem că Uh, bugetele europene care sunt uh, verificate de Comisia Europeană uh, reprezintă o împărțire a câștigului de către firmele mari luate din buzunarele lucrătorilor în Grecia. Cu bugetul noi democrații, salariații și uh, lucrători independenți uh, Eh, contribuie cu, în proporție de 93% la bugetul țării, în timp ce firmele contribuie doar cu 7%. Deci, uh, banii se iau doar din buzunarele oamenilor, uh, iar industriașii obțin tot felul de avantaje, au dreptul la uh, electricitate gratuită, în timp ce consumatorul plătește. Armatorii beneficiază de combustibil de taxat pentru vapoare trebuie să punem capăt acestei politici să punem capăt impunității. Mulțumesc! Și acum urmează domnul Gheri. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. A venit momentul ca și întreprinderile digitale să plătească impozite. Nu putem accepta ca Google, Facebook, Uh, și alte astfel întreprinderi să nu plătească deloc taxe uneori în locul în care uh, creează venituri. Bineînțeles, ideal ar fi să avem uh, un cadru internațional, la nivelul OCDE, de exemplu. Avem doi piloni. Cu primul sunt de acord 100%. Statele membre ar primi mai multe drepturi fiscale acolo unde uh, sunt uh, clienții. Apoi, în ceea ce privește stabilirea unei rate minime de impozitare, am unele îndoieli. Nu există niciun fel de studiu referitor la efectele unei astfel de măsuri. Dacă uh, s-ar face acest lucru, întreprinderile probabil și-ar muta sediul. Întreprinderile doresc să-și optimizeze activitatea economică și uh, să meargă acolo unde sunt mai puțin taxate. Eu cred că ne-am pierde competitivitatea și am avea de pierdut în fața statelor terțe și în fața paradisurilor fiscale. Întreprinderile ar avea mai mult de plătit și ar avea mai multă sarcină administrativă. OCDE-ul ar trebui să facă studii care să evalueze impactul. Și un ulti, o ultimă observație. În text este inclusă o propoziție referitor la, armo, referitoare la armonizarea politicii fiscale. Eu cred că există o dezbatere și la nivelul Uniunii Europene în acest sens. Eu cred că asta ar afecta concurența. Întreprinderile ar părăsi Uniunea Europeană și noi nu putem să ne pierdem competitivitatea. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Paul Tang, un minut. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, eh, domnule, doamna președinte, de data asta vorbesc în limba neerlandeză. Cele mai mari firme din lume, giganți cum ar fi Facebook, Apple și așa mai departe, câștigă miliarde și nu plătesc nimic. Este oare logic așa ceva? guvernele, partidele politice doresc uh, în permanență să impună taxe și impozite pe plan național, însă uh, pentru aceste companii mari, însă ele totdeauna ripostează și amenință cu sancțiuni uh, economice și asta uh, se reflectă și în planul uh, negocierilor internaționale. Trebuie reformată situația pentru că suntem într-o uh, situație cât se poate de neplăcută și înapoiată în raport cu evoluțiile digitale. Um, țările nu sunt pregătite pentru asta. Trebuie să facem față presiunilor americane. Trebuie ca negocierile să meargă bine și Europa să impună într-adevăr aceste taxe și impozite marilor companii. Până la alta, însă, negocierile negocierile sunt cele pe care eh, Europa deocamdată le domină prin moratoriul eh, propus. Dacă capitalele europene merg înainte pe acest drum al negocierilor, și dacă totuși, eh, pe de altă parte, pe plan național se scad acele impozite, atunci este o ipocrizie. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Dragoș Păslaru. Tampinia 2 minute 30 secunde. Foarte

Mulțumesc, doamnă președinte. Ne bucurăm de, ne bucurăm de această dezbatere și de această rezoluție. Este important ca Uniunea Europeană să joace un rol cheie în abordarea provocărilor constituite de globalizare și digital, digitalizare. Marele companii digitale trebuie să plătească o parte uh, echitabilă a taxelor, pentru că nu se întâmplă asta astăzi. Marile companii Uh, trebuie să fie aduse la nivelul secolului 21 și regulile noastre. Nu putem să facem față provocărilor secolului 21 cu regulile din secolul 20. Astăzi, transferurile între filialele unei companii sunt taxate ca și când ar fi transferuri între firme diferite și asta permite marilor întreprinderi să evite plata uh, taxelor. O soluție recomandată de mulți oameni de știință este să fie taxate multinaționalele ca entități globale. OCDE a lansat o um, inițiativă în acest sens în urmă cu 10 ani pentru o prim, cu o primă propuzere, propunere pentru o bază de impunere um, consolidată. A eșuat, precum și a doua um, încercare. Avem însă nevoie de o nouă propunere până în 2020 toate statele membre trebuie să lase la o parte diferendele și să grăiască cu un glas unic și nu trebuie să avem cel mai mic numitor comun. Trebuie să ne asigurăm că întreprinderile sunt taxate acolo unde este activitatea economică, unde fac vânzări, au angajați și active, unde au clienți și unde semnează contracte online. Așteptările cetățenilor, domnule comisar, um, sunt ca aceste mari întreprinderi să fie taxate și așteptările cetățenilor sunt ridicate. Tocmai de aceea facem apel ca toate eforturile să, dedica, să fie dedicate pentru ca aceste negocieri internaționale să fie un succes. Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează domnul Matt Carthy, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Așa cum au spus și colegii, există multe elemente pozitive în propunerea OCDE. Nu în timpul rând faptul că, în sfârșit, această organizație uh, recunoaște fapte că drepturile de impozitare trebuie să meargă dincolo de principiul prezenței uh, fizice. Însă, ce se întâmplă cu țările în curs de dezvoltare? Ele nu au fost implicate în acest uh, proces și uh, anumiți activiști au arătat că uh, chiar și profiturile realizate în uh, partidurile fiscale sunt subestimate decât uh, de către OGTE. Marea problemă extrem de vizibilă este poziția americană, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt extrem de instabile. Dacă ne punem de acord pe această propunere, totuși în viitor, asta va reprezenta o mare mutație în sistemul fiscal internațional pentru o mai mare durabilitate. Eu am tot spus guvernului meu de-a lungul timpului că trebuie să nu mai depindă de această evitare fiscală practicată în mod sistematic de către companiile din Silicon Valley și practic mari giganți la asta se eh, dedau. Evitarea fiscală aparține anual la până 10 mari actori eh, principale noua, industrie, eh, noua strategie industrială trebuie să se impună, iar guvernul trebuie să înțeleagă că acest sistem inechitabil nu este durabil și să facă acum ceva înainte să ne lovească următorul șoc, așa cum am văzut-o și în timpul crizei, pentru că toți lucrătorii noștri și oamenii cei mai modesti plătesc ponoasele. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul Castillo Vera. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Pilar de Castillo. Uh, domnule comisar, dragi colegi, tehnologiile digitale astăzi nu mai sunt un actor în sine, ci au devenit baza tuturor sectoarelor economice inovante și competitive. Astfel, E ușor, uh, observând realitatea de la energie la serviciile financiare, de la industria producătoare la la transporturi, la agricultură, la turism și așa mai departe, acest lucru este valabil. În acest context, uh, o legislație fiscală ca aceasta, um, care se referă la modelele de afaceri cu prezență fizică, este foarte departe de realitate. Astăzi există multe firme în mediul digital care au foarte mulți clienți și uh, generează valoare economică în țările în care nu sunt prezente fizic. Dar, în plus, multe dintre aceste firme obțin venituri um, grație unor active intangibile. Și având în vedere că bazele sistemelor fiscale se bazează pe principii economice din secolul trecut, secolul trecut trăim astăzi într-o lume globalizată, care ne obligă să vedem lucrurile din prim prismă mondială. Este urgent să adaptăm legislația în domeniul concurenței. E vorba de uh, legislația fiscală, dar uh, nu e singura dată când vorbim despre un aspect al principiilor concurenței, pentru că mai sunt multe altele care sunt legate de aceeași situație, de digitalizare și globalizare și vom avea cu siguranță ocazia să mai dezbatem în acest mandat despre această situație. Astăzi vorbim despre impozitare, OCDE-ul conduce dezbaterea și Uniunea Europeană nu trebuie să piardă un lucru fundamental și anume capacitatea de a fi lider. Lideră trebuie să fie comisia, trebuie să fie președințiile Consiliului și asta cere Parlamentul European și asta cer cetățenii europeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează doamna Aurore Luc. Un minut. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, cu toții am auzit uh, despre diferitele scandaluri fiscale în ultimii ani, LuxLeaks, uh, Panama Papers și așa mai departe. Ele au un punct comun și anume că companiile multinaționale uh, mizează pe diferențele noastre fiscale uh, pentru a și profită de cadrul nostru fiscal slăbit profitând deci de această concurență care și-o fac sistemele între ele. Am auzit un coleg care spunea numai ce că nu trebuie să considerăm că multinaționalele sunt niște inamici, niște dușmani. Nu, nu despre asta e vorba, bineînțeles. Însă și ele trebuie să contribuie pe măsura uh, puterilor lor la propășirea societăților noștri, la finanțarea nevoilor și structurilor lor. Nu, nu e vorba de a face din ei niște dușmani ani de, în, în fiecare an pierdem mii și miliarde de euro din cauza acestei optimizări și fraude fiscale. Aceste miliarde ar fi tare utile, nu-i așa, pentru a finanța tranziția ecologică, care ea este într-adevăr o urgență. Iată de ce OCD lansează uh, și Uniunea Europeană merge pe acest BEPS 2.0, uh, care este ceva absolut de bun simț și anume ca firmele să plătească impozitul și taxa acolo unde este eh, realizat eh, profitul și lucrurile să se petreacă pe plan uh, internațional în mod omogen, însă Donald Trump cu siguranță se va opune ceea ce știm foarte bine și noi ca parlamentari, pentru că noi am cerut Parlamentul ca acest proiect să vină înapoi, cum ar veni, în ograda Europei. Mulțumesc foarte mult! Acum urmează doamna Han, domnul Han, Dragi colegi, evitarea eludarea fiscală și faptul că ea există este scandalos. Atâția oameni în Europa își asumă responsabilitatea zilnică să lucreze și să plătească taxe la birou, la fabrică și așa mai departe responsabilitatea trebuie să se aplice și marilor concerne internaționale, pentru că mari companii de multe ori nu plătesc uh, taxele prevăzute și folosesc lacunele existente, dar și asta trebuie abordat. De ce există aceste lacune? De noi ține, de politicieni să le, să le umplem aceste lacune și să uh, facem în așa fel încât uh, povara fiscală să nu fie purtată numai de umerii celor mici. Miliarde de euro pierdem în fiecare an și trebuie să schimbăm asta. În 2020 uh, va fi treaba președinției germane să lucreze la progrese în acest sens. Avem șansa să aducem legile, de, legile fiscale în secolul 21. Avem nevoie de modificări uh, Uh, pozitive, nu numai de sancțiuni și certuri. Și trebuie ca la probleme mari să căutăm soluții mari împreună și cu Statele Unite. Și avem nevoie de o rată minimă de impozitare în Uniunea Europeană și avem nevoie de un acord la OCDE până în 2000, la sfârșitul lui 2020. Dacă nu funcționează asta, trebuie noi să fim lideri și să venim cu o propunere pentru o uh, taxare echitabilă a economiei digitale. Uh, astfel încât povara fiscală să fie distribuită pe mulți umeri, astfel încât să putem face o Europa socială. Așa funcționează dreptatea socială. Ea nu poate exista fără uh, echitate fiscală. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Ferreira, timp de un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Estimările arată că firmele multinaționale evită să plătesc, plătească uh, impozite în valoare de 2,6 mii de miliarde pe an. Acești bani ar putea fi folosiți uh, Uh, pentru a permite oamenilor să plătească mai puține impozite. Iată care este rezultatul uh, delocalizării, liberei circulații a capitalurilor și a scăderii capacităților administrației publice. Propunerile făcute privind uh, consolidarea bazei de impozitare nu rezolvă problema cu multinaționalele. O listă uh, credibilă a paradisurilor fiscale ar permite statelor uh, membre uh, să știe mai bine uh, uh care e situația, dar Consiliul uh, a refuzat această posibilitate pentru a permite evaziunii fiscale și evitării plătirii taxelor să continue să fie o practică curentă. Mulțumesc. Urmează acum doamna Thaler. Stimată doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colege, piața n-a așteptat niciodată ca administrația să găsească condițiile cadru potrivite pentru dezvoltarea sa. Și asta, acesta este lucrul care ne confruntă, ne pune în fața unor noi și noi provocări lacunele um, în reguli pentru marile companii digitale fac ca acestea să uh, obțină din ce în ce mai multe avantaje, mai ales fiind dominante pe piață. Pe de altă parte, IMM-urile uh, duc povara completă a uh, taxelor pe care le plătesc. De peste 12 ani eu sunt antreprenoare și înțeleg foarte bine situația. Această rezoluție este o contribuție importantă la consultarea actuală de la OCDE și cred că din acest punct de vedere nu putem repeta suficient de des următorul lucru. Trebuie să ne desprindem de această Uh, concepție învechită a prezenței fizice. Trebuie să stabilim un cadru uh, fiscal în așa fel încât uh, profiturile să fie taxate acolo unde sunt obținute. Cert este că lumea viitoare nu va fi mai puțin digitală în următorii ani. Tocmai de aceea, cu mare plăcere, voi sprijini rezoluția Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Thaler! Are cuvântul domnul Belca, un minut. Mulțumesc. Două lucruri sunt sigure în viață, impozitele și moartea. Scandalul cum ar fi LuxLeaks și Panama Papers au arătat numai că al doilea element este cu adevărat sigur. Însă cu BEPS 2 o luăm pe o altă cale. Startup-urile și companiile mai mici sunt uh, cele care plătesc impozite, dar cel mai mult vor fi totuși afectate de marile, afectate de marile companii, cum ar fi Facebook și așa mai departe. Însă, uh, una, Statele Unite nu trebuie să consideră că cei doi piloni sunt un atac împotriva sa. Trebuie ca ambii piloni să fie uh, adoptați, trebuie să acționăm împreună pe plan internațional. Pentru asta, americanii trebuie să înțeleagă că Taxele, impozitele trebuie să plătite acolo unde se realizează profiturile, nu trebuie să fie evitate sau e, altceva. Însă știm bine că și noi, în Europeană, trebuie să acționăm într-un singur și să vorbim într-un singur glas. Iar dacă negocierile internaționale nu uh, au succes până la sfârșitul lui 2020. Noi, Parlamentul, solicităm, așa cum a spus și comis- doamna comisar von der Leyen, ca aceste negocieri să devină o parte din soluția europeană. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează doamna Regner. Evelyn, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule comisar. Dacă facem lucrurile cum trebuie, cu BEPS 2.0 ne aducem dreptul fiscal în secolul 21 și al naibii de important. Taxele sunt investițiile colectivității, școli, infrastructură, spitale. Întreprinderile trebuie să fie mândre că, a, um, că obțin profituri și pot contribui la bunăstarea colectivității sub formă de taxe. Taxele trebuie uh, Uh, să fie impuse acolo unde sunt făcute profiturile. Punct. Iar uh, Facebook și Google și așa mai departe trebuie să contribuie pentru că nu avem mulți bani în trezorerii. Facebook în Austria nu plătește taxe deloc, în ciuda marilor venituri pe care le are. Pe când celelalte companii își plătesc cu minți taxele. Este grav, este dăunător și trebuie să se oprească această practică. Ca să funcționeze BEPS 2 avem nevoie de transparență. Vrem să trebuie să știm unde plătesc și unde nu plătesc întreprinderile taxe. Chiar dacă am avut un mic regres, nu trebuie să um, um trebuie să facem apel la miniștri să ducă la bun sfârșit uh, eforturile în ceea ce privește public BCPR. Este o solicitare a socialdemocraților ca blocada din timpul președinției austriece să fie uh, dizolvată, astfel încât în, uh, sub președinția croată acest punct să revină pe ordinea de zi. Finlanda a contribuit în mod semnificativ la asta. Nu în ultimul rând, noi ca Parlament European trebuie să avem o abordare ambițioasă în acest sens. O taxare minimă de 18%. Numai așa putem pune capăt dumpingului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Marques, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Gentiloni, Avem acum posibilitatea de a oferi un răspuns la nivel global în ceea ce privește impozitarea, mai ales la nivel global. În ceea ce privește obligațiile fiscale, deciziile de astăzi vor schimba peisajul la nivel global. Astăzi am făcut un pas pe drumul cel bun. Ceea ce privește impozitarea minimă globală, propunerea unei rate minime de impozit la nivelul fiecărei jurisdicții, mai ales în ce privește domeniul digital, merită laudele noastre. Așteptăm între timp progres din partea Consiliului în ceea ce privește propunerile legate de întreprinderi. Însă statele membre trebuie să se asigure că negocierile referitoare la acești doi piloni să se desfășoare simultan. În ultimul rând, Sperăm să se ajungă la un acord în ceea ce privește în anul viitor, mai ales uh, cel puțin sub președinția, Oland- eh, sub președinția germană. Un uh, acord fundamental pentru a asigura dreptatea socială în Europa și pe glob. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Există două intervenții. Domnul Ciuhodaru, un minut

Ciuhodaru. Okay. Uh, Mr. Kelleher. Domnul Keller. Well, I will be uh, raising grave uh, concerns about this particular voi vorbi despre această rezoluție care creează foarte multe neliniști. Parlamentul acționează unilateral pe baza recomandării BEPS. Ideea că am putea cumva să introducem o impozitare justă la nivel global, fără ca restul lumii să se implice în aceste discuții și să acționeze în conformitate cu aceste propuneri, este ciudată pentru că ne putem submina competitivitatea, discurajăm investițiile în Uniunea Europeană. Să spunem foarte clar, Uniunea Europeană se luptă în contextul faptului că, de fapt, concurează în lumea digitală, în economia globală, cu restul lumii. Avem foarte puține multinaționale care au început în Uniunea Europeană și care s-au dezvoltat la nivel internațional. Deci ideea că am putea unilateral să acționăm fără ca restul lumii, Statele Unite și alți parteneri să fie implicați în acest proces, subminează uh, competitivitatea UE și discurajează multinaționalele să se localizeze la noi și să angajeze cetățenii. Mulțumesc! Dezbaterea referitoare la acest punct de pe ordinea de zi se încheie cu intervenția domnului Gentiloni. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat în această seară despre un subiect de importanță crucială în anii care vin pentru Uniunea noastră, cât și pentru evoluția viitoare a pieței interne și a modelului nostru social. Din acest punct de vedere, cred că discuția de astăzi a fost una deosebit de utilă. Vreau să scot în evidență două lucruri. În primul rând, sprijinul dumneavoastră, sprijinul din partea Parlamentului va fi de importanță crucială în uh, anii care vin. dacă vrem să facem o reformă adevărată. În al doilea rând, Comisia. Încearcă să facă astfel încât uh, în cadrul negocierilor OECD să se ajungă la o poziție comună. Trebuie să cooperăm cu președinția pentru că aceasta conduce în mod formal discuția și cred că vom putea coopera cât se poate de bine cu viitoarele președinții croate și germană. Eu uh, îmi asum un angajament de plin pentru găsirea unei soluții la nivel global. Suntem cât se poate de implicați. În ciuda adversităților cu care ne confruntăm la ora actuală, putem vorbi de un angajament de plin din partea noastră. Și avem alternative. După cum spuneam și mai devreme, sarcina care m-a fost încredințată de președintea Comisiei este de a face tot posibilul pentru a găsi o soluție la nivelul OECD, iar dacă acest lucru nu se poate, să găsim o cale europeană. Și în acest scop vom avea nevoie de cooperare puternică între Parlament și Comisie. Mulțumesc foarte mult! Danke, Herr Kommissar. Vă mulțumesc, domnule comisar. Se încheie în acest fel uh, dezbaterea la acest punct. Nu s-au înaintat amendamente, votul va avea loc miercuri. Și având în vedere că nu au venit deocamdată toți colegii pentru punctul următor. Doresc să întrerup pentru câteva minute ședința. Uite. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Luiza Regimenti, asistența macrofinanciară pentru regatul Hașemit al Iordaniei. Are cuvântul acum raportoarea doamna Luiza Regimenti. Bună seara, președinte. Bună seara, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. A luat cuvântul în această sală a plenului în calitate de raportoare pentru acest dosar este o adevărată onoare pentru mine. Sunt cât se poate de mulțumită de dezbaterea de la INTA și votul um, referitor la raportul pe care l-am prezentat, adoptat cu unanimitate, prin care se recomandă acordarea unei uh, unei al treilea ajutor, unei al treia asistențe macrofinanciare în, eh, financiare în valoare de 500 de milioane de euro pentru Iordania. Pentru a ajunge la acest rezultat a fost necesară o analiză aprofundată a situației economice și sociale a Iordaniei. A trebuit să constatăm eforturile lăudabile făcute de această țară în ceea ce privește găzduirea refugiaților și lupta împotriva terorismului islamist. De asemenea, trebuie să reamintim împrumuturile anterioare rambursate Uniunii Europene în termenul prevăzut. Având în vedere asistența acordată în cadrul anterioarelor programe de asistență macrofinanciare acordate Iordaniei, reiese că fondurile acordate disponibile sub forma unor împrumuturi cu dobânzi scăzute pe termen lung în acest fel s-a menținut stabilitatea macrofinanciară a țării, înregistrându-se de asemenea un impact social favorabil. Negocierile au fost purtate în strânsă legătură cu autoritățile iordaniene. Având în vedere creșterea slabă și uh, evoluția descendentă a investițiilor, autoritățile din Iordania au solicitat fonduri suplimentare din partea Uniunii Europene pentru a face față necesităților de finanțare externă și a uh, bugetului, uh, având în vedere în parte și instabilitatea din regiune. Trebuie să amintim aici prezența în Iordania unui număr considerabil de refugiați sirieni. Pe data de 6 septembrie 2019, Comisia a adoptat o propunere pentru un al treilea program de asistență macrofinanciare până la un maxim de 500 de milioane de euro. Având în vedere eforturile făcute de Iordania, mai ales având în vedere criza migratorie la care a fost expusă și eforturile sale pentru combaterea terorismului, de asemenea, având în vedere uh, evoluțiile înregistrate în ceea ce privește apărarea drepturilor omului și democrația, acest împrumut reprezintă o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană, pentru că în acest fel ajută o țară dintr-o vecinătate importantă la nivel geopolitic și în acest fel o ajută să facă față unor probleme urgente. Conflictul din Siria a avut repercursiune asupra situației din uh, Iordania, mai ales din cauza perturbării fluxurilor comerciale uh, a avut un impact negativ asupra turismului, a deteriorat încrederea investitorilor în regiune, ducând de asemenea la diminuarea fluxurilor de capital care intră în regiune. Presiunea la care sunt expuse serviciile publice din Iordania, mai ales în ceea ce privește îngrijiri medicale, accesul um, la învățământ, uh, au fost uh, greu suportate de țară cu toate acestea, trebuie să recunoaștem efortul lăudabil pe care l-a făcut Iordania pentru a găzdui numărul enorm de refugiați care se află în mare parte în zonele urbane. În ciuda dificultăților, acestora li se asigură accesul la îngrijiri medicale publice, la prețuri accesibile și au de asemenea acces pe piața muncii. Cred de asemenea că este important să luăm în calcul eforturile făcute de Iordania în lupta împotriva terorismului islamist, în ajutorul Uniunii Europene și țărilor sale partenere. Iordania este un aliat important al Uniunii Europene în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane și de arme de foc. Ca să nu mai vorbim de schimburile de informații între autoritățile Europol și autoritățile competente din Iordania pentru a monitoriza evoluția fenomenului terorism. Iordania continuă să apere principiile democratice, să promoveze co- uh, conviețuirea pașnică a diferitelor religii, în același timp făcând pași importanți înainte la nivel uh, al drept, la nivelul drepturilor omului, în ceea ce privește mai ales apărarea drepturilor femeilor și ai a, copilului. Un partener extern stabil este de asemenea o garanție și pentru întreprinderile din Uniunea Europeană, cărora li se, prezint, li se oferă în acest fel posibilități uh, mai bune pentru investiții în Iordania. Scot în, în evidență acum uh, este absolut necesar să ne asigurăm că asistența financiară acordată este folosită în mod țintit pentru a încuraja investițiile antreprenoriale în uh, ce privește dezvoltarea economică a țării. În, acest, în același fel, trebuie să asigurăm un control adecvat la fața locului în ce privește folosirea fondurilor pentru ca acestea să fie folosite conform obiectivului. Prin intermediul acestui ajutor, cred că putem arăta sprijinul pe care îl oferă Uniunea Europeană unei țări precum Iordania și sper că acest împrumut să poată fi pus la dispoziție cât mai repede. Sper că votul de mâine să permită acordarea asistenței macrofinanciare regatului Hașemit al Iordaniei. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportare. Trebuie să vă comunic că Ați folosit deja un minut și jumătate din timpul final pe care îl aveați la dispoziție pentru concluzie. Așadar, la sfârșitul dezbaterii veți mai avea la dispoziție doar 20 de secunde. Are acum cuvântul domnul comisar Gentiloni, vă rog. Thank you, Mr. President. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Dați-mi să mulțumesc uh, raportorului uh, doamnei regimente și Comisiei INTA pentru munca valoroasă făcută uh, cu ocazia acestui raport și pentru spiritul de cooperare. Vreau să mulțumesc și Comisiei de Bugete și de Afaceri Externe pentru susținere. Merită să reamintim din ce situație vine Iordania. Din 2011, economia iordaniană a fost afectată semnificativ de uh, tulburările regionale, mai ales în țările vecine Irak și Siria, ceea ce a dus la șocuri economice neprevăzute, chiar uh, Ehm, chiar dacă unele slăbiciuni structurale și lipsă de competitivitate erau valabile și înainte de 2011. Totuși, aceste probleme regionale au afectat grav creșterea economică și au pus o mare presiune pe finanțele publice. Conflictul uh, sirian uh, a afectat Iordania pentru că aproximativ 1,3 milioane de refugiați au intrat în această țară. Acest flux mare de refugiați sirieni evident că a crescut presiunea asupra poziției fiscale a Iordaniei, serviciilor publice și infrastructurii. În aceste circunstanțe dificile, Iordania a reușit până acum să păstreze stabilitatea macroeconomică, datorită unor uh, reacții uh, și unor politici uh, corespunzătoare și a susținerii internaționale. Ținând seama toate acestea, la cererea autorităților iraniene, Comisia a adoptat pe 6 septembrie propunerea unui program renoit de asistență financiară pentru Iordania cu suma de 500 de milioane de euro în împrumuturi bazându-se pe cele două programe anterioare de asistență macrofinanciară care au fost implementate cu succes, noua asistență financiară va ajuta Iordania să-și crească sustenabilitatea datoriei datorită termenelor convenabil atractive a împrumuturilor și să promoveze și reformele structurale necesare pentru a crește uh, reziliența economiei. Programul face parte dintr-un efort internațional mai larg de a susține Iordania. Desigur, această asistență va fi condiționată de o serie de măsuri de reformă structurală care să fie agreate în memorandumul de înțelegere și, de asemenea, pe o revizuire uh, cu succes a programului cu femeiul. Programul este o expresie concretă a angajamentului uh, susținut al Uniunii Europene de a ajuta Iordania, care se confruntă cu o situație economică adversă și complexă, într-o regiune marcată de un mediu provocator și volatil. Susținerea Parlamentului European pentru această propunere va transmite un semnal clar de încurajare că Uniunea Europeană își îndeplinește angajamentele și continuă să susțină Iordania și pe toți oamenii care trăiesc în această țară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Începem acum dezbaterea. Are cuvântul președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, David McAllister. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar, Permiteți-mi câteva observații în calitate de președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe referitor la acest subiect. Am auzit adineori din partea raportoarei, cât și din partea domnului comisar că Iordania se confruntă cu provocări enorme, rata de creștere economică scade, îndatorarea crește și rata șomajului, mai ales în rândul tinerilor, crește. Foarte multe circumstanțe externe au contribuit la această situație, având în vedere că este o țară învecinată cu Siria și cu Irakul. Iată de ce Iordania a fost afectată direct de conflictele militare groaznice din regiune la ora actuală se află în Iordania aproape 1,3 milioane, 1,3 milioane de sirieni în Iordania. Și în ciuda poverii pe care o reprezintă pentru acest stat, putem spune că Iordania a dat dovadă de atitudine exemplară față de refugiați. Iată de ce este atât de important ca Uniunea Europeană să acorde această asistență macrofinanciară Iordaniei în valoare de 500 de milioane de euro. Eu mă voi afla în uh, ianuarie, uh, pe data de 45 și în Iordania. Domnule comisar Gentiloni, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră și anume că Parlamentul European trebuie să urmeze propunerea Comisiei pentru ca în acest fel să putem acorda o mână de ajutor partenerului nostru Iordania. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Costas Mavrides. Uh, nu e în sală. Următorul uh, vorbitor uh, este domnul Jeremy de Serle. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, în numele grupului Renew, vreau să spun că susținem acordarea acestei a treia tranșe de ajutor microfinanciar Iordaniei va putea să contribuie la susținerea acestei țări în eforturile sale să de a face față instabilității create de guvernul sirian în zona respectivă. Vă amintim faptul că noi ținem extrem de mult la politica de vecinătate a Uniunii Europene, care este esențială pentru stabilitatea teritoriului nostru. Totuși, dacă pe fond susținerea noastră față de această cerere este totală, Regretăm că este în mâna unui raportor care vine din grupul de extremă dreaptă Identitate și Democrație. În numele grupului Renew, noi suntem europeniști angajați și ținem să reafirmăm foarte tare în emiciclu faptul că respingem ideile eurosceptice, destructive, pe care le vehiculează extrema dreaptă. Denunțăm de asemenea lipsa de coerență uluitoare de care dă dovadă această familie politică, reabilitând pe Bashar al-Assad și pe de altă parte acceptând să vină în ajutorul celor care în cele din urmă sunt victimele lui principale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul domnul Thierry Mariani. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi mai întâi să salut uh, munca de mare calitate a colegii lui Saregimenti care a prezentat acest raport mai devreme. Ea precizează pe bună dreptate uh, cât de mult a dezorganizat societatea iordaniană conflictul din Siria. Societatea deja expusă uh, unor provocări importante, primirea refugiaților palestinieni, lupta cu influența fraților musulmani în special. Iordania este una dintre cele mai serioase țări din punct de economic din regiune. Moneda sa a fost uh, apărată și țara încearcă să-și dezvolte turismul. Luisa Regimenti precizează de altfel că uh, Amanul a beneficiat de o mare creștere economică până la momentul uh, războiului și de asemenea ca apărător al creștinilor din Orient, regele Iordania a avut o atitudine uh, exemplară față de creștinii din propria sa țară. Deci țara uh, a dat ajutor creștinilor irachieni și din alte zone care trebuie să fugă de statul islamic și care încearcă să-și reconstruiască viața într-un alt loc. Acest pachet de, 100, de 500 de milioane de euro de împrumuturi pe care îl vom da Iordaniei și Uh, pentru că țara uh, are povara unei crize internaționale pe care nimeni nu vrea să o rezolve. Frontiera între Iordania și Siria e deschisă de câteva luni și cum vă explicați că niciun plan de uh, relocare a refugiaților uh, sirieni nu se pune în practică? Dragi colegi, avem ocazia de a opta pentru o politică strategică, de a schimba politica Uniunii Europene, este necesară și suntem evident favorabili acestui raport prezentat. Mulțumesc, spune președintele. Avem o persoană scrisă la cuvânt domnul Tudor Ciuhodaru

domnule președinte. Vreau doar să subliniez faptul că deja Consiliul uh, a confirmat că va aproba și el uh, aceeași uh, poziție a Parlamentului. Dacă Parlamentul își adaptă poziția în prima lectură, atunci Consiliul va aproba imediat. Și atunci procesul va putea fi încheiat în mai puțin de patru luni de la prezentarea propunerii de către Comisie. Cred că o decizie atât de rapidă privind un instrument de criză, cum este asistența macrofinanciară, este un lucru foarte relevant în general și este absolut necesar pentru Iordania. Așadar, vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc raportorului și întregului Parlament pentru acest angajament. Mulțumesc, doamnă raportor. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră și mulțumesc mai ales colegului medic, pentru că și eu sunt medic. Acest dosar este unul deosebit de important și de urgent și merită să, fie, să fac obiectul unei analize care să treacă dincolo de culoarea politică. Și Sper să întrunim același consens pe care l-am uh, întrunit și la Comisia INTA. Cred că întreg plenul ar trebui să fie de acord, uh, să se exprime conform conștiinței și să ne îndeplinim în acest fel datoria de deputat și anume de a îndeplini misiunea pe care ne-au încredințat-o alegătorii ajutând în acest fel uh, un stat care merită ajutat, lăsând deoparte dinamici și prejudecăți care adesea sunt nejustificate, mai ales față de grupul meu. Mulțumesc! Se încheie în acest fel uh, dezbaterea, votul va avea loc mâine și trecem în acest fel la următorul punct de pe ordinea de zi, intervențiile cu durata de un minut. Are cuvântul doamna Bocskor. Domnule președinte, recent în Ucraina s-au schimbat legile, ceea ce uh, au uh, adus multe restricții pentru minoritățile care folosesc alte limbi, mai ales în ce privește articolul 7, care ar fi trebuit să fie revizuit conform Comisiei de la Veneția. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, iar pe 29 aprilie anul acesta, legea ar fi trebuit să fie abrogată, cum spunea Comisia de la Veneția, pentru că este o lege care discriminează. Comisia de la Veneția a făcut apel la legislativul din Ucraina să vină cu o lege privind drepturile minorităților, implicând minoritățile și cum legea aceasta ar fi trebuit să fie uh, aprobată în paralel cu legea învățământului ar trebui să fie amânată până când cea de-a doua lege va fi adoptată. Și sper că Ucraina va înțelege în curând drepturile de bază ale omului și drepturile minorităților și trebuie să respecte tratatele internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doresc să i mulțumesc domnului comisar pentru prezența îndelungată în această seară este prima prezență a dumnealui la o sesiune plenară a Parlamentului. Domnul Ciuhodaru. Mulțumesc, doamnă președintă

Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Benian. Mulțumesc, domnule președinte. Pe data de 15 noiembrie, protestele împotriva majorării prețului gazului au uh, început în Iran și s-au răspândit. Pe 17 noiembrie, Guvernul a blocat internetul pentru a preîntâmpina răspândirea veștilor uh, referitoare la proteste și la represiunea guvernului. Peste 300 de persoane au fost ucise conform Amnesty International și conform altor estimări ar putea să fie 1500 de persoane deja. Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului spun că mai ales femei și copii au fost uh, victime, peste 7000 de persoane au fost uh, arestate. Fac apel la adresa comunității internaționale să condemne aceste proteste și să ceară eliberarea celor uh, reținuți. Internetul, accesul la internet pentru toată lumea trebuie reintrodus. Iranul trebuie să-și îndeplinească obligațiile în ce privește respectarea dreptului internațional pentru, drepturile, pentru um, apărarea drepturilor omului. Mulțumesc. Domnul Semsrot. Yeah. Uh, Uniunea Europeană este în criză și eu la fel. Urmăresc acest spectacol de vreo câteva luni și nu mă amuză. Iar lucrurile nu sunt tocmai bune și, în general, se vede că, de fapt, conținutul nu e bun. Vreau să vă spun exact cum stau lucrurile. În primul rând, sunt povești care n-au niciun sens. Într-un episod se spune că UE înseamnă pace, iar apoi vrem să facem o armată. În al doilea rând, personajele sunt greu de urmărit. Nu vă cunosc pe niciunul dintre dumneavoastră. În al treilea rând, mesajul este se pierde. Ar trebui să tragem un învățământ de la, învățăminte de la concursul Eurovision. Acolo se plătesc niște bani și dacă ratingul nu crește, totul va fi anulat Trebuie să le oferim publicului nostru ceva la care merită să se uite. Din inima Europei, iată acest uh, spectacolul meu propriu. Mulțumesc! Danke, Herr Kollege. Mulțumesc. Domnule coleg, vreau să vă reamintesc ca pe viitor să renunțați uh, la glugă pentru că nu reflectă codul uh, vestimentar din Parlament. Are acum cuvântul doamna Pirbacas. Colegi. Dragi colegi, doresc să vă alertez în legătură cu reizbucnirea unui scandal care a afectat uh, sănătatea multor uh, europeni din, din zona altilelor, afacerea așa numitului clor de con, o substanță chimică. Articolul 63 uh, din uh, Tratatul uh, Uniunii Europene vorbește despre nevoia de a proteja sănătatea umană. Cer în calitate de deputat european de peste mări ca Uniunea Europeană să ajute compatrioții mei antilezi care au fost afectați direct sau colateral în această, acest caz al contaminării cu clor de con. Uh, utilizarea acestei substanțe, clor de con, duce la enorm de multe probleme de sănătate, deși efectele erau cunoscute de mult de autorități, de guvernul francez în special, și care totuși a menținut utilizarea acestei uh, uh, substanțe până în 1993 în fermele de banane din Antile. Dragi colegi, sănătatea fiecărui european trebuie să fie obiectivul nostru comun și de aceea trebuie să se creeze un fond pentru compensarea victimelor din Antile. Mulțumesc, eh, Bună seara, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe Boris Johnson și poporul britanic pentru victoria electorală. Partidul Conservator a câștigat pentru că împreună cu ei am fost uh, membri în grupul ECR. Îmi pare foarte rău că pleacă, pentru că eu cred că victat, vocația libertății britanice e mai necesară decât oricând pentru a reforma Uniunea Europeană, dar îi felicit pentru că au avut curajul să apere ceea ce cred că e corect și nu s-au lăsat intimidați. Alegerile britanice sunt pentru noi o șansă foarte mare. Comisia și Parlamentul trebuie să-și examineze conștiința pentru că n-au făcut acest lucru pe 23 iunie în 2016 atunci trebuia Uniunea Europeană să se gândească ca să vadă care sunt cauzele profunde ale rezultatului. În schimb, au descalificat hotărârea britanicilor și acum toată Uniunea Europeană are ocazia extrem de mare să evite ca să mai facă și alții ce au făcut Regatul Unit pentru că se simt incomozi în Uniunea Europeană. Pentru vorbim de organe nealese. Vorbitorul își pierde microfonul. E vorba de guverne democratice cu majoritatea mare. Se trebuie să revenim la subsidiaritate și la respectarea suveranității naționale. Se pierde microfonul vorbitorului. Domnule coleg, cred că este o chestiune de echitate ca toată lumea să-și respecte timpul. Doamna Coneci, care acum cuvântul domnule președinte domnule comisar industria oțelului eh, s-a adresat în repetate rânduri Comisiei Europene afirmând că se află într-o situație de criză. Comisia Europeană a afirmat că, toat, că s-au luat toate măsurile necesare pentru a um, pune capăt acestei evoluții, dar realitatea e cu totul alta. Companiile își încetați activitatea, concedează angajații acelor metal, de pildă, a pus capăt producției în Cracovia, lucru care presupune că 1300 de persoane au fost disponibilizate. Total Steel um, anunță măsuri care se vor traduce de asemenea disponibilizări de 3.000 de persoane, în Slovacia 2.500 persoane disponibilizate. Uniunea Europeană crede că promovează o producție ecologică de oțel, însă în același timp importă oțel murdar din țări terțe. Ce va face prin urmare noua comisie pentru a schimba situația? Doamnă președinte, o problemă care a fost menționată de mulți uh, membri îngrijorați ai Parlamentului European în ultimele săptămâni este situația oribilă a drepturilor omului din Iran după protestele care au avut loc uh, peste tot în țară, începând cu 15 noiembrie. Uh, aproape în 200 de orașe au avut loc aceste proteste. Suntem preocupați că asasinatele și arestările regimului au fost minimalizate, deci se pare că sunt cel puțin 1500 de morți și 12.000 de arestați. Opoziția iraniană a adunat numele a peste 500 de oameni care au fost omorâți, printre ei foarte multe femei eh, și copii eh, minori, cum ar fi... Uitați-vă la această fotografie. Nicta avea 14 ani. Apel, fac apel uh, la Uniunea Europeană și la Națiunile Unite să trimită o misiune exploratorie în Iran cât mai curând cu putință. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Garcia del Blanco. Mulțumesc, domnule președinte. În Europa, mii și mii de persoane locuiesc pe stradă și nu e o situație de moment. În țara mea, de exemplu, mulți dintre ei, mai mult de jumătate, trăiesc în stradă de peste trei ani. Și ceea ce te omoră, pentru că atentează împotriva demnității și împotriva ideii de cetățenie europeană în Europa. Vedem acest lucru și la poarta Parlamentului European la Bruxelles, ceea ce ar trebui să ne rușineze. Cei de aici avem obligația să acționăm la această situație, nu pentru că ne spune Agenda 2030 sau pilonul social european, ci pentru că avem instrumente. O țară membră ca Finlanda arată că sunt căi eficiente de a acționa și putem să folosim acest model putem să acționăm direct, putem să formulăm recomandări pentru statele membre ca să fie ascultate de autoritățile locale și regionale. Trebuie să acționăm. Mulțumesc! Mulțumesc, frau, doamna Profi Jane. Thank you, Chair. So this may... Mulțumesc, domnule președinte. Asta ar putea să fie ultima mea ocazie de a vorbi aici în numele uh, nord-vestului Angliei. Uh, da, nu-mi văzusem numele. Uh, pot să reîncep. Da, vă rog, puteți să începeți, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Deci poate fi ultima ocazie pe care am să vorbesc aici în numele Nord-Vestului Angliei și vreau să mulțumesc Uniunii Europene pentru că ne-a susținut atunci când nimeni altcineva n-a făcut, care ne-a oferit o plasă de siguranță atunci când guvernul n-a făcut-o. Ne-ați dat puterea și libertatea de a ne Uh, face propria viață așa cum vrem. Ne-ați conectat cu lumea și ne-ați extins orizontul, ne-ați investit în noi, ne-ați adus uh, uh, autobuze, doctori, cultură, artă, pace, ați impus ținte de emisii de carbon pentru a ne o, pro, proteja de schimbările climatice și mai ales atunci când nord-vestul Angliei nu avea suficiente oportunități, ați crezut în noi. Suntem recunoscători. Deci nu credem că asta este sfârșitul. Nord-vestul Angliei încă uh, ar fi într-o situație mai bună locuind ă, într-o țară tolerantă și deschisă și mi se rupe sufletul că plecăm din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Francisco Guerrero. Domnule președinte, mulțumesc. După 10 decembrie, S-au făcut arestări în Sahara de Vest și în teritoriile ocupate din Maroc. Este vorba de o femeie care avea toată documentația corectă și putea să intre în țară. Și chiar avea și biletul de avion pentru Las Palmas. Totuși, la aeroport a fost reținată, a fost deținută persoana non grata și activistă fiind, i s-a luat telefonul, i s-a a fost împiedicată să dea telefon, a fost închisă împotriva voinței ei și nu i s-a permis să ia un taxi. Și este acuzată și, bineînțeles, libertatea trebuie restaurată. Mulțumesc. Anderson Christine. Doamna Christine Anderson Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Crăciunul bate la ușă, cea mai frumoasă sărbătoare anului și vrem să profit de această ocazie pentru a vă ura tuturor sărbători liniștite și un nou an sănătos, fericit și plin de reușite. Însă în acest an, urările mele de deosebite de Crăciun uh, sunt adresate poporului britanic. Vă mulțumesc că ne-ați arătat o cale de a abandona această tiranie birocratică a Crăciunului, a Marii Britanii. Și o Merry Brexit! I wish you a Merry Brexit! May you finally be free. I applaud the British Aplaud poporul britanic. Thank you. Next. Are acum cuvântul domnul Ganeț. Domnul Radan Canev, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întrebarea este, putem avea o tranziție corectă atunci când lipsește corectitudinea? Ă, chiar acum când vorbim, unul dintre orașele din Bulgaria nu are niciun fel de apă curentă. Peste 130.000 de oameni vor sărbători Crăciunul fără apă ă, potabilă. Apa potabilă e un drept al oricărui cetățean european, este folosită pentru scopuri industriale. Acesta este un exemplu scandalos de corupție politică. În același timp, Noi avem un uh, procuror general care niciodată nu s-a ocupat de corupție la nivel înalt și acum aceeași persoană, acest fost procuror general, va fi uh, președintele Comisiei Anticorupție din Bulgaria. noile proiecte de mediu în care se investesc milioane, nu sunt sigur că pot, se poate garanta o bună cheltuire a banilor de către această Comisie Anticorupție. Doamnelor și domnilor, în Murcia, în Spania, există o lagună cu apă sărată. Pe la jumătatea lunii octombrie au dispărut 3 tone de pește. Au murit este sigur din cauza schimbărilor de climă. Se spunea că era vorba de apele reci, apoi s-a demonstrat că nu. Cauzele sunt utilizarea intensivă agricolă, lipsa de reglementare din partea guvernelor conservatoare timp de 40 de ani și acum e nevoie să restaurăm apa lagunei, să controlăm apa și să o filtrăm apa. Iar aici noi venim și solicităm cu ajutorul Comisiei Europene ca să găsească soluțiile bazate pe natură, ca să se investigheze acest caz și să, de, să dea ajutor, pentru că e nevoie de uh, ajutor pentru pescarii din Mursia, din Spania. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Keller! Uh, the... Când Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, celelalte țări vor uh, nu vor mai avea nicio universitate în top 30 uh, la nivel global. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că prin uh, Orizont, uh, prin programul Orizont se face un efort concentrat din partea Comisiei Consiliului în statele membre pentru a promova cercetarea, inovarea, tehnologia și digitalizarea. Vorbim de trecere la o economie fără emisii. Însă nu avem această capacitate pentru că nu avem capacitate la universități și nu avem absolvenți din aceste universități și acest lucru inhibă creșterea în zona economică, în zona euro și în uh, Uniunea Europeană. Iată de ce trebuie să încurajăm universitățile să accepte sprijin financiar din partea programului Orizont Europa și ca statele membre, în competența cărora se află învățământul, să poată investi în universitățile proprii, un lucru pe care la ora actuală nu îl permitem din cauza pactului de stabilitate și creștere. Trebuie să începem să investim în um, cercetare, în învățământ. Domnul Costas Papadakis. Τα επαναλαμβανόμενα ευχολόγια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθόλου δεν ανακόπτουν την επιθετική. Lista de dorințe a Consiliul European nu conține uh, limitarea agresiunii turcești și a violenței împotriva vecinilor uh, săi, așa cum uh, uh, se demonstrează și prin uh, pactul arbitrar turco-libian. Uh, din potrivă, se fac tot felul de târguri cu turcii pe uh, tema refugiaților. Germania vinde arme Turciei și declară Turcia un uh, partener strategic al Uniunii Europene, ceea ce îi face pe turci să se simtă uh, încurajați să facă ceea ce fac. Uh, Statele Unite NATO continuă să acționeze ca și cum n-ar avea nicio responsabilitate și guvernul elen este de asemenea complezent față de Turcia. Încercarea de a uh, da, da apă la Marea Turciei uh, este împotriva intereselor noastre, împotriva intereselor popoarelor uh, care trebuie să acționeze cu respectul drepturilor suverane. Mulțumesc, domnul Gerbac. Doamna Glavac. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte Vreau să trec în revistă Pactul Verde și rolul pentru care pentru a forma o altă Uniune Europeană. Pactul Verde este cheie pentru viitorul Europei și al lumii. S-au loc în lume schimbări, incendii, cresc nivelul, crește nivelul mărilor și oceanelor, amenințând insulelor. Se pot întâmpla lucruri nenorocite nivelul înalt al mării a afectat orașe din Croația, iar lumea se confruntă cu una dintre cele mai mari incendii în zonele sălbatice. Apele au măturat în calea lor multe locuințe în foarte multe zone. Croația are mai bine de o mie de insule care nu folosesc uh, plasticul în mediul lor sau în locuințele de pe insule. Este posibilitatea de a folosi pactul verde pentru a întări dezvoltarea economică. Ban Ki-moon spunea că suntem ultima generație care putem evita schimbările de climă care se ducă la finalul Pământului, iar generațiile viitoare nu ne vor ierta dacă nu facem acest lucru. Mulțumesc! În Panama, în la ciudad de Panama, la primera asamblea parlamentară În uh, săptămâna trecută a avut loc prima uh, sesiune a adunării parlamentare cu uh, Africa, cu America de Sud. A fost extrem de pertinentă pentru că regiunea respectivă pare să fie turburată și noi trebuie să trimitem un mesaj clar susținerea relațiilor bilaterale într-un cadru deja stabilit prin asocierile strategice pe care dorim să le continuăm în următorii cinci ani și să găsim soluții pentru problemele din zonă, care sunt instituționalitatea și lupta împotriva inegalității. E vorba de instituții forte care să vină în sprijinul cetățenilor și a coeziunii sociale și în același timp, deputații din ambele regiuni am trimis un mesaj clar – Vrem să aibă loc din nou summiturile cu uh, uh, zona uh, din America Latină și cu președinții din ambele zone. Mulțumesc! Grazie. Herr Polak, Peter. Vă mulțumesc, domnul Polak. Vă mulțumesc. Dacă Hitler ar fi câștigat războiul, nu aș fi astăzi aici, în această sală. Și avem colegi care admiră ideologia superiorității lui Hitler. Există oameni care ne judecă după origine, după aparențe și nu după fapte sute de mii de persoane și-au pierdut, nevinovate și-au pierdut viața în uh, cel de-al doilea război mondial pentru că mulți oameni uh, au aderat la această ideologie. În urmă cu câteva săptămâni în țara mea natală, mulți uh, soldați uh, nu mai uh, mărșulesc acum în uniforma militară, ci se află în Parlament, nu mai vorbesc în numele lui Iisus Hristos, ci promovează ura. Însă extremismul devine tot mai puternic cu fiecare alegere, mai ales în rândul tinerilor. Nu putem repeta greșelile strămoșilor noștri care au tăcut în fața aurorilor fascismului. Trebuie să învățăm din trecut pentru a ne asigura că nimeni nu va mai deveni victimă. Doamna Rodriguez Pineiro. Gracias, presidente. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. De multe ori am venit în plen ca să denunțăm atitudinile și practicile abuzive și discriminatorii ale unei companii aeriene, așa nume Ryanair. De data aceasta au avut loc ca o consecință a faptului că am împiedicat uh, să zboare o valenciană ca mine, care are o boală degenerativă și care trebuie să se deplaseze într-un scaun electric. Brațele ei îi împiedică să miște scaunul manual, dar compania Ryanair a spus că nu are dreptul să zboare, nu are dreptul să se urce în avion cu scaunul și a lăsat-o la pământ. Scaunul este singurul cu care se poate mișca și fără ea nu-și poate folosi dreptul la mobilitate. De aceea mă întreb de cât, ce mai trebuie să se întâmple. De câte ori Ryanair mai trebuie să încalce dreptul la muncă? Uh, de câte ori trebuie să mai își denigreze pasagerii? Pentru că această comisie să ia niște măsuri. Vă rog, domnule comisar, vă rog, interesați-vă, să fie ultimul caz care mai are loc. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Doamna Suzana Cecardi. În toată Europa se răspândește sistemul uh, etichetelor alimentare, cunoscut sub uh, numele de Nutri- Nutri-Score, care clasifică cu eticheta verde alimentele sănătoase cu puțin zahăr și poate clasifică um, ca nerecomandabil um, parmigianul uh, sau parmezanul sau uleiul de măsline. Este un sistem care nu face altceva decât să inducă consumatorul și mai mult în eroare, îndreptându-l spre anumite alimente care nu, erau care nu sunt neapărat sănătoase. Ori mă întreb, bunicile noastre aveau oare nevoie de Nutri-Score sau aveau nevoie de această etichetă semafor pentru a ști cât ulei de măsline trebuia folosit uh, la bucătărie? Ele cunoșteau deja proprietățile benefice ale dietei mediteraneene și a tuturor produselor făcute în Italia care fac parte din această dietă. Noi aici, singura etichetă pe care o vom apăra va fi cea de Made in Italy. Vă mulțumesc, domnul Matthew Patton. Spre deosebire de partidele laboriști și liberal-democrat, Uniunea n-ar trebui să aibă politica struțului ca urmare a uh, alegerilor uh, din Marea Britanie. Nu e rezultatul prostiei fascismului, rasismului sau negării schimbărilor climatice, nu din cauza lui Putin, a lui Trump sau al omuleților verzi din martie, ci pentru că fie, de fiecare dată când Uniunea Europeană a oferit mai puțin decât mai mult, în loc să fie generoasă cu Margaret Thatcher, John Major, chiar și Tony Blair sau David Cameron, a ales să facă viața dificilă tuturor acestor politicieni. Rezultatul este că a cincea economie a planetei, membru permanent al Consiliului uh, uh, de Securitate Naționale Unite și membru fondator al uh, Consiliului Europei, pleacă contribuabilii germani și scandinavi vor trebui să plătească mai mult, influența europeană în lume va scădea. Domnul uh, Johnson este nerăbdător să negocieze un uh, acord fantastic cu Uniunea Europeană, dar Uniunea încă o dată vrea să ofere mai puțin restricționând uh, comerțul și autodeterminarea. Vă rog, învățați lecțiile Brexitului. Națiunea noastră de cetă- națiunea noastră de cetățeni au realizat cel mai mult atunci când au îmbrățișat libertatea. Fiți, generați și sus- fiți generoși și susțineți uh, uh, aspirațiile uh, noastre și noi vom susține aspirațiile Europei de a fi mai bogați, mai siguri, mai fericiți. Stimate coleg, de dragul ordinii, știți doar că această procedură are Uh, trei părți uh, prevede regulamentul tranzitoriu, negocierile referitoare la viitoarea relație, pe lângă acordul uh, referitoare la părăsirea Mare Britanie, părăsirea Uniunii de către Marea Britanie. Urmează acum doamna Ioreva. Mulțumesc foarte mult! în inima Europei se întâmplă ceva rău. Nu știți la ce mă refer, pentru că e vorba de mai multe nenorociri care se petrec în același timp. De data asta vorbesc despre Vuciac. Este numele acestui lagăr, acestui tabere de refugiați din Bosnia-Herzegovina. E o nenorocire putem să fim mulțumiți că s-a închis această tabără, era absolut urgent, oamenii au fost mutați, dar criza migranților s-a terminat? Nu, nu s-a terminat. Avem nevoie de un acord comun, o politică pentru migrație și azil care să fie însolțită de ideea de a rezolva problemele din țările de origine. De ce? Pentru că dacă lucrurile se termină fără un acord, atunci noi suntem cei care vom fi cea mai mare nenorocire în mijlocul Europei. Mulțumesc. Herr Sokol. Domnul Sokol. Hvala gospodine podpredsjedniče. Rak je danas jedan od najvećih... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cancerul este astăzi una din principalele probleme în ceea ce privește îngrijirile medicale în Europa și în, la nivel global. În Uniunea Europeană, aproape 2 milioane de persoane își pierd viața din cauza cancerului. 40% din aceste decese ar fi putut fi prevenite dacă s-ar fi aplicat măsurile corespunzătoare. Știm însă, pe de altă parte, că îngrijirile medicale intră în competența statelor membre în temeiul articolului 168 din TFUE. Însă nu poate fi o scuză pentru Uniunea Europeană în ce privește intervenția uh, împotriva cancerului. Uniunea Europeană are o serie de instrumente la dispoziție care permite să combată cancerul, de pildă o mai bună punere în aplicare a directivei referitoare la serviciile medicale transfrontaliere, programul Orizont, cât și politica de coeziune care permite investiții în infrastructură în domeniul medical.

Următoarea ședință are loc mâine, marți, începând cu ora 9 dimineața. Ordinea de zi a fost publicată, este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Ședința se încheie. O seară plăcută!